Welcome to everybody. We can start now. Bun venit uh, tuturor din nou. Cred că putem relua. Vă aș ruga să luați loc. Avem uh, o serie întreagă de puncte pe agenda noastră și de dezbătut un raport foarte interesant. Și în final și o informare din partea DG Cultură în ceea ce privește programul Europa Creat respectivă. Am să dau acum cuvântul primului raportor, domnul Michel Raimu. În ceea ce privește punctul 12, către un consens renoit privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală în plan de acțiune al UE, comisia responsabilă pe fond este jurii și acum vom uh, Facem schimb de opinii, dar pentru început am să dau cuvântul uh, domnului raportor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Primul, prima variantă a fost trimisă raportorul din umbră, cred, ieri sau alaltă ieri. Propun cinci puncte în acest document. Primul se referă la faptul că un obiectiv cheie al planului de acțiune ar trebui să fie să lucrăm cu date corecte și pe care ne putem baza. Majoritatea datelor sunt oferite de către industrie. Industria, în mod evident, are niște interese și anume să arate că există o uh, utilizare incorrectă, masivă a proprietății intelectuale. Deci avem nevoie de date obiective, corecte, și trebuie să facem totul pentru a avea aceste date și pentru a le folosi. Biroul pentru armonizarea pieței unice ar trebui să aibă, aibă datoria de a oferi aceste date pentru strategie. Al doilea și al treilea comentariu merg împreună și anume, în interesul inovației și creativității ar trebui să ne asigurăm că toate informațiile privind drepturile de proprietate intelectuală sunt cât mai transparente cu putință. Cred că asta merge mână în mână cu noua lege a copyright-ului uh, discutată la uh, jury, mă rog, sau care se va discuta în luna, luna viitoare, dacă vrem să avem o, o lege nouă și inovatoare privind uh, dreptul de proprietate intelectuală, copyright-ul, trebuie să ne asigurăm că acesta e ușor de utilizat de către oameni deci trebuie să știe când trebuie aplicată și când nu. Asta înseamnă că trebuie să existe informare transparentă. Ce au voie să folosească, ce nu au voie să folosească și ce drepturi de proprietate intelectuală se aplică una, un anumit punct. Deci asta, la asta se referă punctele 2 și 3 din uh, documentul meu. Punctul 4. Aici vreau să subliniez că cercetarea deschisă, accesul liber la informație, la, poate la proprietatea intelectuală, este foarte important pentru dezvoltarea noastră, pentru că piața digitală este o problemă cheie în următorii 5 ani și pentru Parlament și pentru Comisie. Și atunci, cred că ăsta e un lucru foarte important și din punct de vedere al uh, respectării drepturilor de proprietate intelectuală, ar trebui să spunem că nu este în interesul nostru să avem cele mai stricte controle posibile, ci că trebuie să stimulăm uh, cercetarea deschisă și cunoașterea deschisă. Punctul al cincilea este, se referă la un lucru foarte specific, începește problema de sănătate și siguranță. Evident, produsele falsificate nu pun doar probleme de proprietate intelectuală, ci și probleme de siguranță și sănătate și nu vrem nu vreau să avem aceste două chestiuni, nu vreau să le vedem că se amestecă, ci că sunt tratate separat, pentru că mi se pare o abordare mai uh, serioasă asupra acestei chestiuni dificile și asta am menționat la punctul 5. Practic cam asta am vrut să spun și sunt uh, dornic să ascult comentariile și contribuțiile noastre. Eh, grazie, colega Raymond. Mulțumesc, domnule Raymond. Avem deja o solicitare de intervenție din partea colegului Julu și care a cerut să intervină și pentru că e un pic presat de timp. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să salut uh, munca raportorului care tocmai ne-a prezentat elementele avizului său E adevărat că problema încălcărilor comerciale a drepturilor de proprietate intelectuală afectează tot sectorul cultural și creativ european, care se bazează foarte mult pe aceste drepturi, deci e important să putem să ne pronunțăm asupra acestei chestiuni. Evident, împărtășim uh, ceea ce a explicat raportorul și anume să creștem transparența și să bazăm uh, lupta, lupta împotriva dreptului, atentatului la drept de proprietate Uh, pe principii fiabile, dar uh, cred că ar fi și o serie de alte contribuții care, pe care am putea să le facem. Uh, cred că în avizul domnului Raymond sunt o serie întreagă de probleme concrete și importante care ar putea fi introduse, deși înțeleg constrângerile privind faptul că e un aviz inițial foarte scurt. Dar vreau totuși să dau două exemple. Primul exemplu se referă la profiturile care sunt făcute de uh, platformele de hosting uh, care sunt folosite pentru downloadurile ilegale de uh, fișiere și, în al doilea rând, vânzările online de opere de artă. În ce privește platformele de download ilegal, modelul lor economic se bazează pe o combinație publicitate și abonamente de la utilizatori pentru ca aceștia să beneficieze de o viteză de descărcare superioară și de un spațiu de stocare mai mare. Aceste site-uri care uh, servesc de bază pentru o parte din descărcările ilegale uh, trag profit direct din uh, încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, și al doilea exemplu, chiar dacă rămâne legat de domeniul uh, digital, este cel al uh, creșterii numărului de opere de artă contrafăcute care sunt uh, puse pe piață și care circulă în piață, mai ales datorită dezvoltării vânzărilor online. Aceste site-uri de vânzări online uh, nu permit un control al autenticității acestor opere, așadar publicul se poate înșela, poate fi înșelat cumpărând uh, opere contrafăcute care apoi circulă pe o piață ilegală. Uh, vă pot da multe exemple, sunt numeroase așadar și uh, cred că amendamentele care ar putea fi uh, propuse ar putea să se refere la aceste chestiuni. Oricum, vreau să arăt că sunt multe căi pe care putem acționa și putem combina sensibilizarea, acordurile în diferitele sectoare și, sigur, și uh, instrumentele de sancționare, dar și Ă, consultarea actorilor implicați. Asta va fi indispensabil pentru a găsi acorduri și bune practici care să permită reducerea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Iată câteva comentarii pe care doream să le adaug. Mulțumim încă o dată raportului pentru ideile expuse. Vă mulțumesc. Dever, este Mulțumesc pentru această intervenție, Petra Camenvert. Mulțumesc pentru socialiști și democrați este raportor din uh, umbră, de fapt, domnul Gramaticakis, care însă se scuză pentru că nu poate fi prezent din cauza campaniei electorale din Grecia. Mi-a notat însă câteva lucruri și m-a rugat să le prezint. un punct central ar trebui să o constituie și procedurile de drept uh, civil, de punere în aplicare și de executare pentru recuperarea drepturilor Uh, de proprietate intelectuală, asta în special pentru uh, persoane și mm uri care nu despun de capacitățile necesare. Însă, dânsul spune că în toate domeniile încălcării drepturilor de proprietate intelectuală trebuie avut grijă să nu se încalce drepturile uh, fundamentale și să, că trebuie găsit un uh, echilibru corespunzător atunci când vorbim despre internet pentru că nu trebuie adusă atingere nici drepturilor fundamentale. Necesitatea de uh, campanii de comunicare bine țintite uh, este un alt punct important, în special uh, campanii care să vizeze tineretul pentru a conștientiza ce înseamnă, de fapt, drepturile de proprietate intelectuală și a arăta că și creatorii au dreptul să dispună de o remunerație pentru activitatea lor creatoare. Deci a conștientiza și valoarea acțiunilor de creație. Principalul obiectiv al planului de acțiune ar trebui să fie, pe lângă impunerea drepturilor de proprietate și crearea unei platforme mai largi de oferte legale care uh, joacă un rol important pentru crearea de locuri de muncă, inovare, creativitate, competitivitate, dar și diversitate culturală. Asta în special în vremuri de criză financiară, unde domeniul cultural este deseori supus un, unor uh, restrângeri bugetare. Trebuie să ne îngrijim ca și artiștii să dispună de o remunerație corespunzătoare. La fel de importantă este și extinderea unei oferte legale de bunuri culturale care să fie ușor accesibilă pentru utilizatori și de asemenea și uh, accesul la plățile online. Pentru că constatăm că de multe ori este mai ușor să descarci ceva ilegal de pe internet decât să achiți 2,50 uh, euro. Comisia ar trebui să țină cont și de <clears throat> uh, aspecte care vizează brevetul european și de asemenea ar trebui subliniat faptul că produsele contrafăcute nu duc doar la uh, venituri lipsă în ceea ce privește artiștii, dar și la un potențial pericol și întăresc în același timp și un domeniu al criminalității organizate, pe lângă celelalte probleme enumerate care vizează și siguranța pentru consumatori. Și mă gândesc aici în special la medicamentele contrafăcute. E nevoie de măsuri preventive și sisteme de uh, evidențiere eficiente care să ducă la niște măsuri uh, concrete atunci când este vorba de încălcarea drepturilor intelectuale, dar și aici nu trebuie încălcate drepturile fundamentale. Și în același timp, în conformitate cu concluziile Consiliului, Comisia ar trebui să analizeze toate opțiunile pentru impunerea drepturilor de proprietate intelectuale inclusiv măsuri legislative, așa cum a anunțat uh, deja domnul Oettinger că ne putem aștepta la așa ceva în cursul acestui an. Așteptăm cu interes un astfel de demers, dar iată că am enumerat deja câteva aspecte pe care noi, respectiv domnul Gramaticakis, le considerăm uh, importante și ca o completare pentru acest raport. Mulțumesc, uh, Petra Cristina Libacca. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna președinte. Aș vrea să mulțumesc raportorului pentru o prezentare foarte clară. Am o întrebare la punctul 4, pentru că ați menționat accesul uh, online la rezultatele cercetării uh, uh, științifice, dar vreau să mă refer la ce a spus Petra, și anume că nu trebuie să uităm faptul că rezultatele cercetării științifice sunt uh, supuse ulterior comercializării. Se întâmplă foarte des, e o tendință care continuă și uneori Asta are legătură cu negocierile comerciale și adesea uh, rezultatele cercetării științifice sunt subiectul unor uh, brevete. Uh, prin urmare, trebuie într-adevăr să ținem seama, seama de acest lucru și atunci de aici vine întrebarea mea. Cum veți reconcilia accesul uh, online deschis cu uh, rezultatele, la rezultatele cercetării științifice cu aceste constrângeri pe care le-am menționat? Thank you, Madam Chairman. Doamna McLaughlin, mulțumesc, doamna președinte. Sigur că trebuie să ne concentrăm pe pe drepturile de proprietate intelectuală dacă vrem să fim o economie bazată pe cunoaștere. Și cred că asta trebuie subliniat. Și să ne asigurăm că atunci când avem uh, drepturile de proprietate intelectuală, să ne asigurăm că ele sunt respectate. Am o întrebare pentru raportor, începește uh, unele dintre formulările din proiectul sau mai ales la punctul 1 și anume că vrem să ne asigurăm că drepturile de proprietate intelectuală nu se bazează doar pe datele oferite de industrie. Ați vrea să clarificați ce ați vrut să spuneți, pentru că, sigur, uh, drepturile, deținători de drepturi pot fi indivizi, dar pot fi și companii, corporații și acești oameni sunt uh, cei mai bine plasați să spună dacă consideră că li s-au încălcat sau nu drepturile. Deci puteți să clarificați la ce v-ați referit și poate dacă e vorba de mai multă monitorizare a acestor drepturi și o aplicare mai bună uh, de către Uniunea Europeană. Al doilea comentariu pe care vreau să-l, să fac se referă la uh, aliatul 4 când ne uităm la cercetare și cunoaștere. Nu cred că drepturile de proprietate intelectuală și cercetarea și cunoașterea deschisă se exclud unul pe celălalt. Cred că ele pot merge mână-mână și dacă ceva uh, are o valoare foarte mare. Eu mă aș teme că dacă nu e protejat lucrul respectiv, atunci investițiile care s-au făcut pentru acel proces de cercetare ar fi pierdute. Deci cred că trebuie să avem grijă să uh, nu avem senzația că trebuie să alegem între una și alta, ci că pur și simplu cele două lucruri trebuie să meargă mână-mână. Și în fine, uh, ultimul alineat, uh, nu mi-e clar la ce riscuri de sănătate și de siguranță se referă raportorul și Mă întrebam dacă s-ar putea da unele exemple ca să clarifice comentariul de la articolul, de la alinatul 5. Dar e absolut esențial să subliniem, să întărim drepturile de proprietate intelectuală pentru toți creatorii, toți cercetătorii în viitor. Grazie, eh, onorevole Mulțumesc, domnule Zdroievski. Uh, Domnule președinte, doamnelor și domnilor, am două întrebări pentru raportor. Uh, pentru câțiva ani m-am ocupat cu date statistice uh, din sectorul cultural și adesea am avut dubii legate de calitatea acestor date pe care le foloseam pentru a ne face rapoartele și aș vrea să vă întreb care e valoarea dumneavoastră în ce privește informațiile sau datele pe care le-ați folosit pentru acest raport. în diferitele sectoare. Putem spune astăzi că datele pe care le avem disponibile sunt uh, corecte, satisfăcătoare, că, sunt, uh, că ne putem baza pe ele așadar? Putem spune că pe baza acestor date Uh, suntem capabili să facem rapoarte corecte? Mulțumesc. Și acum, domnul diacolo. Da. Uh, ceea ce vreau să spun uh, uh, nu e o întrebare. E mai mult o sugestie, o atragere de atenție. Uh, pe mine personal nu mă sperie statistica, mă sperie major realitatea și asta pentru că această poveste a drepturilor de autor aproape întotdeauna ajunge într o zonă litigioasă o zonă juridică litigioasă. abia acesta este culoarul pe care vreau să încerc să explic niște lucruri acesta litigios. Uh, iată de ce pare că în toată povestea asta eu sunt uh, doar niște victime artiștii sunt doar niște victime iar ceilalți operatorii din sistem Uh, vânzătorii de artă ar fi, să zic așa, dușmanul. Poate nu e chiar așa. Uh, vă dau două exemple și după aceea le comentez o clipă. Uh, eu însumi a trebuit să țin un proces de mare răsunet în România, o clipă în care un film în care eu am jucat a fost folosit, o bucată din acel film, acel film era făcut în anii șaptezeci deci în vremea regimului ceaușescu a fost luată o bucată din film și folosită într un clip publicitar de astăzi m am trezit făcând reclamă la nu știu ce folosindu se o bucată din acel film. când m am dus și am vorbit cu acea firmă de publicitate le am explicat că eu nu fac reclamă și refuz să accept așa ceva. în clipa aceea mi au spus și asta au predat și în instanță că filmul era făcut în vremea lui Ceaușescu și dacă vreau ceva să mă duc la Ceaușescu și să cer. Uh, așa au predat în instanță, ceea ce este absolut aberant. S-au folosit în disperare de slăbiciuni ale legislației în domeniu. De aceea, cred că grija noastră cea mai mare ar trebui să fim foarte atenți ca rigoarea legislativă și juridică să fie fără cusur așa fel încât acest gen de nedreptăți să nu se petreacă. Am câștigat acel proces, stați liniștiți, sunt aici, dar uh, s-a mai întâmplat ceva. Vorbim strict de artiști în clipa asta, deci din unghiul celălalt de vedere. O societate de gestiune de drepturi colective pe muzică, muzică de orice fel, din România, a dat în judecată opera din București, opera română din București, iar motivul pentru care a ținut acest proces cerându le o sumă imensă care valora mai mult decât toată opera și au și câștigat procesul a fost că știmele pe care cânta opera română diversele opere mă rog muzicale clasice nu era primit știmele acelea nu erau primite și cumpărate direct de la autor ca să traduc ar fi trebuit să cumpere și să aibă acele știme direct de la Mozart, ceea ce era destul de greu vă dați seama. Și au câștigat procesul. S-a făcut o negociere între Ministerul Culturii, nu știu ce, și până la urmă ne-am liniștit. Astea sunt breșe juridice, sunt falii delicate prin care niște oameni deștepți se descurcă. Deci domeniul este extrem de delicat în măsura în care el nu este tratat juridic cu foarte mare rigoare și cu foarte mare atenție, că nici artiștii, în exemplu ultim, era vorba de artiști, care nu au fost deloc corecți. Deci există riscul întotdeauna ca cineva să profite de acest domeniu. Deocamdată este extrem de confuz, mai ales pe acest periculos și exploziv subiect care înseamnă internetul, zona virtuală în care orice se poate întâmpla și controlul și rigoarea este destul de slabă. A fost doar o atragere de atenție, în rest am foarte mare încredere că va fi bine până la urmă și vom ști să găsim calea, calea dreaptă. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc, domnule Diaconu. Înainte de a da cuvântul domnului raportor, aș fi dorit să adaug două lucruri. Prima se referă la un punct care poate merită aprofundat. Spuneați la un moment dat că nu există date de încredere în ceea ce privește pirateria în domeniul cultural și creator. Pentru că studiile au fost realizate de aceleași uh, firme producătoare. Și de aceea e nevoie de date de încredere. Eu sunt de acord că ar trebui să dispunem de date specifice. Cred că e important uh, pentru Comisia de Cultură să rezulte foarte clar în acest uh, aviz că e nevoie de date certe, dar Vrem să vă reamintesc că în 2012, tocmai în acest sens, a fost creat un observator care ajută Comisia Europeană pentru a-și crea o imagine de ansamblu uh, cu date de încredere în acest domeniu. Prin urmare, observatorul Uniunii Europene colectează date și cu privire la sensibilitatea tinerilor vis-a-vis -vis de utilizarea în, această, în acest caz și a conținuturilor culturale în mod ilegal. Și se constată că există o sensibilizare foarte scăzută. De aceea cred că se impune să subliniem uh, cum anume trebuie definită din punctul nostru de vedere necesitatea investiției în uh, conștientizarea tinerilor vis-a-vis -vis de drepturile de proprietate intelectuală ca element fundamental și pentru tineri, pentru a înțelege că nu există un viitor pentru industria culturală fără conștientizarea acestui fapt. Și de asemenea și industriile creatoare trebuie să apeleze poate și la alte modele de afaceri astfel încât să ajungă mai ușor la utilizatori. Din acest punct de vedere, observatorul a propus, și această propunere se face și în planul european al Comisiei, de a lansa o campanie de sensibilizare. Și ultimă uh, observație. Sunt de acord cu cei care au ridicat în discuție această chestiune. Vă aduceți aminte că am uh, făcut o discuție amplă despre operele orfane, accesul la acestea, în special pentru cei implicați în cercetare, pentru școli, instituții de învățământ. Și de asemenea, trebuie să existe o deschidere mai mare în ceea ce privește accesul la rezultatele cercetării. Dar acest lucru trebuie să fie în echilibru cu ceea ce reprezintă rezultatele unei investiții în cercetare chiar dacă, sigur, este de dorit ca aceste rezultate să fie cât mai accesibile. Însă, S-a spus că există și brevete, investițiile în cercetare trebuie să aducă și anumite venituri, pentru că dacă nu, nu s-ar mai face. Deci, trebuie oarecum să se găsească un echilibru corespunzător în acest sens. Uh, mulțumesc așadar pentru acest proiect de raport și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru contribuții. Cred că putem să includem tot ceea ce s-a spus în uh, versiunea finală a acestui aviz și vreau să răspund câtorva întrebări și poate să clarific câteva lucruri. Începește primul alineat și datele statistice la ce mă refer. Au fost două întrebări. Nu, nu avem uh, date exacte și pe care să ne putem baza, ceea ce e oarecum normal, pentru că vorbim totuși de practici ilegale și prin definiție acestea nu uh, practicile legale nu pot fi cuantificate exact. Există o diferență în uh, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuale Uh, în industria medicamentelor, de exemplu, în sensul că avem o industrie legală, uh, legitimă, care are tendința să exagereze, pentru că întotdeauna își dorește o mai puternică aplicare și impunere a drepturilor de proprietate intelectuală în uh, domeniul lor. Și dacă fiecare industrie începe să exagereze, pentru că vor să ne stimuleze ca să punem presiune exact pe domeniul lor, Evident că avem o, obținem o cursă în armărilor, ca să spunem așa, și asta nu duce la date 100% corecte. Deci cred că ar trebui să cerem uh, oficiului uh, să facă uh, pe cât posibil eforturi să ne dea date, știind că nu vor fi niciodată 100% corecte și să fim uh, conștienți de această problemă și de acest mecanism. Asta vreau să spun. Și este dificil că uh, faptul că majoritatea datelor uh, vin de la industrie, pentru că ei sunt uh, cei mai interesați să controleze ceea ce se întâmplă și noi trebuie să facem fața acestei situații în calitate de legi, legislatori. Nu spun că nu putem să avem încredere în ei deloc, dar trebuie să luăm aceste informații cu oarecare grijă. Apoi, s-au pus uh, întrebări legate de deschidere, de caracterul deschis. Cred că discuția nu mai susține poziția extremă că totul trebuie să fie deschis și gratis și că nu avem nevoie de proprietate intelectuală și nici o, cealaltă extremă și anume că totul trebuie să fie protejat în cel mai dur uh, mod cu putință. Deci trebuie să găsim o cale de mijloc în ce privește legea uh, brevetelor, în ce privește toate celelalte tipuri de uh, proprietate intelectuală. Și Comisia Cult ar trebui să găsească o poziție în care să încurajăm oamenii creativi să câștige bani, dar să poate să folosească și operele care au fost create înaintea lor, pentru că așa se manifestă creativitatea. Și sigur e frustrant că trebuie să scriu toate aceste lucruri doar în câteva propoziții, ceea ce mă, îmi depășește un pic capacitatea de sinteză. Uh, apoi, alineatul 4, cred că ați cerut exemple despre abordarea separată a riscurilor și a uh, aplicării drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, cel mai bun exemplu pentru mine nu e în zona culturii, ci a medicinei. Uh, medicamentele false, falsificate, pot fi periculoase, vă pot face rău dacă le folosiți, dar asta e diferit față de, e o problemă diferită față de utilizarea mărcii în mod ilegal. Așadar, există o tendință în industrie să urmărească aceste lucruri din motive de protecția proprietății intelectuale și nu spun că nu e important. Spun doar că perspectiva uh, nevoii de a proteja consumatorul uh, e importantă și n-ar trebui să pierdem din vedere acest aspect. Mulțumesc, domnule Raymond. Cu siguranță vor fi uh, presiuni importante și interes de a face amendamente. Vreau să vă reamintesc că termenul limită pentru amendamente este 22 ianuarie ora 12. Și așa, cum se spune în informarea pe care o am, domnul Jean nu? din partea Comisiei. Poate dorește să spună câteva cuvinte în această privință? I think I... Nu, mulțumesc, doamnă președinte. Cred că uh, aș dori doar să salut faptul că uh, această comisie va, își va da avizul uh, pe această chestiune. În ce privește datele, nu aș vrea să intervin în această dezbatere interesantă, însă recunosc că e extrem de dificil să uh, obții date corecte, de aceea a fost creat uh, observatorul, oficiul și pentru a face acest lucru și întotdeauna încurajăm uh, reprezentanții industriei să ofere datele într-o formă obiectivă, dar am ascultat aici opinii foarte diferite și întotdeauna e greu să măsori activitatea il ilicită. Întotdeauna asta va fi o problemă. Dar cu siguranță Salut nevoia de mai multă obiectivitate și asta face observatorul. Un alt comentariu foarte scurt, care poate de asemenea a fost exprimat mai devreme, este că în acest plan de acțiune care mi se pare util, noi uh, susținem foarte puternic problema uh, due diligence. Due diligence din partea uh, deținătorilor de drepturi, sau, în exemplele care s-au dat uh, au fost artiști și drept, uh, drepturile, legislația a fost folosită împotriva unor artiști. După aceea, problema remunerației corecte e, alt, e de asemenea importantă, dar due diligence-ul și din partea intermediarilor, pentru că nu e vorba doar de platforme online, sunt toți intermediarii din uh, lanțul valoric, de exemplu, Uh, acești furnizori de servicii de plată care ar putea face mai multe pentru a preveni plăți pentru activități care, în mod clar, sunt ilicite. Așadar, salutăm faptul că această comisie va contribui la raportul Parlamentului European și mă voi opri aici, doamnă președinte. Mulțumesc. Grazie la Commissione. E... Mulțumesc Comisiei. Acum vă propun să trecem la următorul raport, pentru care sunt eu însă în raportoare. Este vorba de avizul Comisiei noastre pentru Comisia Regi în ceea ce privește promovarea coeziunii economice și teritoriale în Europa. Știți că în martie anul trecut a fost publicat cel de-a șaselea raport cu privire la coeziunea socială și teritorială în Europa și este un raport care trebuie redactat uh, din trei în trei ani, raport uh, în care se analizează ce s-a putut face prin coeziune în vremuri de criză și în care se spune că este necesară continuarea acestor intervenții, asta și cu modificările la regulament aduse de noi în Parlament și faptul că coeziunea este din ce în ce mai mult inserată în strategia 2020, dar se evidențiază și dificultățile care pot apărea atât la nivel național cât și la nivel european pentru continuarea acestor politici. În avizul meu am încercat să evidențiez în câteva cuvinte cât avem la dispoziție obiectivele strategiei 2020 pentru care, care trebuie să corespundă și cu obiectivele politicii coeziune. Asta pentru a combate șomajul în rândul tinerilor prin uh, intermediul uh, uh, scăderii abandonului școlar, prin o participare mai largă la studii terțiare și prin participarea adulților la programele de învățare pe parcursul întregii vieți. Apoi, de asemenea, trebuie mai bună colaborare între instituțiile de cercetare și învățământ la nivel regional, local și național. O altă tematică se referă la folosirea fondurilor structurale și, de asemenea, se vorbește și de garanția pentru tineret și integrarea acesteia cu Fondul Social European și parteneriatele care trebuie realizate pentru a fructifica la maxim această garanție și celelalte fonduri structurale, asta și pentru crearea infrastructurilor care să um, servească în acest scop, așa cum vorbit astăzi și despre învățământul dual. Alt obiectiv este recunoașterea uh, potențialului uh, culturii pentru um, creșterea economică prin intermediul turismului cultural, dar și prin intermediul digitalizării, prin folosirea patrimoniului cultural, dar și prin intermediul industriei culturale și creatoare, pentru că IMM-urile, iată, au constituit uh, adevărate incubatoare, au beneficiat de fonduri, dar aceste fonduri cu siguranță vor trebui sporite. Și apoi mai vorbesc și de crearea unor uh, locuri de muncă mai puțin precare. Și apoi mai vorbesc și de dimensiunea urbană, nu doar regională, a acestui tip de dezvoltare și de instrumentele de fructificare ale diferitelor uh, aspecte specifice ale orașelor europene. Acestea au fost în câteva cuvinte expunerile mele din aviz, sunt deschisă și vis-a-vis -vis de recomandările dumneavoastră. Și în același timp am dorit să analizăm uh, mai bine, așa cum uh, au, um, ne-au semnalat um, mai multe state membre chestiunea uh, pragurilor care au fost uh, impuse pentru utilizarea fondurilor europene în ceea ce privește cultura. Este un aspect critic pentru că nu era prevăzut în regulament și în acest sens solicităm și informații din partea Comisiei. Mulțumesc, am să dau cuvântul celor care doresc. Prego. Prego. Chciałem pani przewodniczącej bardzo... Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea acestui aviz, care este foarte important pentru a putea uh, aprecia la adevărata sa valoare uh, contribuția acestor aspecte la relansarea economică. Pentru cultură, în perioada actuală de referință au fost uh, prevăzute 8 miliarde de euro. Dar există o condiționalitate pentru utilizarea acestor bani, anume crearea de locuri de muncă noi în acest sector al industriilor creatoare. Pentru fiecare 15 milioane de euro să se creeze o mie de locuri de muncă. Aici trebuie să vorbim despre mai multe chestiuni. Mai întâi, observăm că, pe de o parte, se, fac, se depun eforturi pentru eficientizarea cheltuierii banilor, pe de altă parte, directivele și alte proceduri um, legislative fac uh, adesea dificilă obținerea acestui efect de coeziune. Și v-aș uh, da câteva exemple. Introducerea uh, unei rate crescute de TVA pentru construcții, reabilitări la obiecte de patrimoniu UNESCO au dus în anumite uh, cazuri uh, la creșterea cu peste 10% a cheltuielilor de renovare și reabilitare. Recent, Comisia a mai impus și alte limitări în legătură cu uh, cheltuirea din fondurile europene și asta nu numai în contextul Uh, cultural, educativ, ci și uh, în domeniul turismului și uh, în special în domeniul um, școlilor de artă. Mă refer aici la o sumă de 5 milioane de euro care au fost prevăzute pentru perioada 2015-2020. Problema este că nu mai cheltuim uh, suficient de țintit banii dacă complicăm prea mult regulile de cheltuire a acestor sume. De aceea aș face apel la Comisia Europeană să facă un pas înapoi și să-și regândească uh, atitudinea față de aceste sume care ar putea să rămână necheltuite pentru că este uh, dificil uh, să cheltui banii. Asta ar duce la pierderi mari pentru, pentru cultura și patrimoniul cultural. De pildă, la reabilitarea unor monumente ce fac parte din patrimoniul UNESCO, pragul este 10 milioane de euro. Este extraordinar acest prag. Iar în ce privește școlile de artă pe care le-am menționat, care sunt de fapt uh, pepiniera uh, uh, pentru, pentru artiști, dar și pentru educația culturală, pentru alfabetizarea culturală, dacă se poate spune așa. Acestea sunt foarte, foarte importante pentru că Uh, și mă voi asigura în toate rapoartele pe această temă de acum încolo ca școlile de artă să fie uh, incluse. Mulțumesc! Mulțumesc, vă pot uh, garanta că este un punct pe care îl voi adăuga. Doamna Boscor, Boscor. Thank you very much. Uh, the draft opinion provided... Proiectul de aviz al raportoarei noastre, care a fost tocmai prezentat, pare să fie un uh, aviz uh, cuprinzător care acoperă și uh, strategia UE 2020, cât și obiectivele de reducere a abandonului școlar cu 10% și alte obiective. Cred că alineatul 2 este foarte important pentru că uh, Uh, pentru a preveni uh, uh, o nepotrivire între pe viitor între sistemul educațional și piața forței de muncă, trebuie să investim într-o mai bună armonizare a acestora, trebuie să existe posibilitatea desfășurării de activitate de cercetare în plan local, o cercetare care să fie legată de mediul academic, dar și de mediul economic și industrial și trebuie să fie susținată, susținută și uh, cooperarea transfrontalieră. Trebuie să existe și o cooperare transfrontalieră în ce privește reducerea șomajului în rândul tinerilor și trebuie inclus uh, garanția pentru tineri în semestrul european. Este o idee foarte bună. Ultimele două alineate care vizează sectoarele uh, patrimoniului cultural și industriilor creatoare sunt și ele de importanță deosebită. Comisia pentru Cultură și Educație ar trebui să solicite Comisiei să recunoască potențialul cuprinzător al eh, domeniului culturii în ce privește dezvoltarea economică și eh, eh, coeziunea socială. Ar trebui folosită Uh, cultura ca un uh, motor de uh, stimulare, de dezvoltare pentru industriile creatoare, lucru prin care se, poate, se pot crea și noi locuri de muncă. Așadar, cred că trebuie să oferim un nou imbold politicii de coeziune la, în, în noua perioadă multianuală, și trebuie să impunem aceste noi politici. Mulțumesc. Grazie. E ora la colega Morin Chartier, che fa piacere rivedere. Și acum colega Moran Chartier, că și mă bucur să o revăd în comisia noastră. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt absolut de acord cu majoritatea sugestiilor noastre și mai ales la alinatul. Uh, 1, acolo unde reamintiți obiectivele UE 2020 în ce privește cultura și educația în serviciul luptei contra șomajului tinerilor. Există totuși două uh, chestiuni care cred eu că ar fi important să fie adăugate la acest paragraf. Menționați foarte bine necesitatea de a avea cel puțin 15% din adulți eh, la activități, participați la activități de uh, învățare și educație uh, de-a lungul întregii vieți. Și e bine să-i dirijăm spre două direcții care duc spre integrare profesională. Mai întâi, să nu fie doar uh, educație teoretică, ci lucru pe competențe practice, care mi s-ar părea foarte important uh, să existe și o validare a competențelor care să permită mobilitate, mobilitate profesională între altele. Și al doilea lucru care mi se pare foarte important este să punem accentul pe validarea experienței acumulate. Și această validare a experienței acumulate este cea care permite persoanelor care lucrează să poată să aibă o mobilitate și în interiorul întreprinderii, de exemplu, sau al companiei, sau între diverse companii. Or, lupta împotriva șomajului uh, se duce prin aceste două mijloace, validarea competențelor și, pe de altă parte, validarea experienței acumulate. Pentru că așa se face uh, miș, uh, amestec, mișcarea socială, promovarea socială și așa putem avea o veritabilă mobilitate. Și asta mi se pare important uh, pentru eficiență, ca să, să se poată integra aceste două mijloace. Al doilea lucru pe care vreau să intervin, uh, al, uh, alineatul 3, garanția pentru tineret, Youth Guarantee. Știți că acest, uh, această garanție pentru tineret este instrumentul esențial al Fondului Social European în lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Aș spune că aproape din nefericire, aș spune, această garanție pentru tineret este dublată de uh, inițiativa pentru angajarea tinerilor. Și știți, doamnă președinte, câtă confuzie se face între garanția pentru tineret și inițiativa pentru angajarea tinerilor. De aceea mi se pare dificil să uh, folosim uh, formularea inițiativă Uh, pentru tineri, pentru că vom continua să întreținem această confuzie între garanția pentru tineret și inițiativa pentru angajarea tinerilor. Cred că ar fi important să precizăm, să spunem, se bucură de faptul că garanția pentru tineret este un instrument eficace de luptă împotriva șomajului împotriva tinerilor, întărit în zonele care se află în cea mai mare dificultate de inițiativa pentru angajarea tinerilor. Așadar, inițiativa pentru angajarea tinerilor este doar o întărire, o garanție suplimentară pentru acele zone care sunt cele mai lovite din acest punct de vedere al șomajului în rândul tinerilor. Deci cred că ar fi foarte important să avem grijă la formulările pe care le folosim, pentru că la toate nivelurile îmi dau seama că există foarte multă confuzie între cele două instrumente și atunci Comisia noastră, care e foarte implicată pe acest subiect, trebuie să se exprime foarte clar. Vă mulțumesc, doamnă președinte, uh, dacă ați uh, accepta această sugestie. Mulțumesc. Multe grație. te rog să-ți conto. Mulțumesc foarte mult. Am să țin uh, cont, fără doar și poate, doamna Libacica. Mm, mm, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și vă mulțumim <clears throat> pentru acest proiect de aviz. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați demonstrat că baza coeziunii teritoriale și sociale poate fi, între altele, și posibilitatea de a găsi un loc de muncă. Adică, cu cât mai redus este ă, șomajul, cu atât mai mare este șansa obținerei coeziune. Iar ă, una din căile prin care se poate combate șomajul este uh, operarea unor schimbări în sistemul educațional. Pentru că sistemul educațional este acela care, prin care se dobândesc uh, competențele și aptitudinile. Numai că practica, la un, uh, experiența practică acumulată la un loc de muncă este la fel de importantă și atunci accesul la Eh, instruirea eh, la locul de muncă depinde de disponibilitatea companiilor de a accepta tineri eh, în astfel de scheme de educație vocațională. Tocmai de aceea am participat și eu la inițiativa creierii unui centru european cu privire la instruirea la locul de muncă. O astfel de activitate ar uh, stimula schimburile, uh, mobilitatea și ar putea fi finanțată din fondurile structurale, din uh, programul Erasmus, din garanția pentru tineri. Deci un astfel de centru de informare, cred, ar fi indispensabil. În Polonia, de pildă, există uh, regiuni în care un, uh, lucrurile sunt foarte ușor de implementat. În alte regiuni însă nu există niciun fel de facilități. Mulțumesc foarte mult pentru această specificare și pentru această propunere importantă. Petra Camenvert acum. Mulțumesc foarte pe scurt, doamnă președinte. Mai întâi vă îți mulțumim pentru uh, acest proiect în uh, limitele care au fost impuse pentru acest text, ai reușit să incluzi foarte, foarte multe chestiuni uh, utile. În legătură cu paragraful 4 aș avea însă o idee care ar putea fi inclusă aici. Um, toată lumea știe că cultura și cultu- uh, industrie creatoare pot contribui în mod esențial la creștere uh, economică și la creșterea locurilor de muncă. Însă, la fel de bine cunoscut este că um, programele pe care le avem la dispoziție uh, sunt subfinanțate. Tocmai de aceea ne bucurăm că în ultimii ani am reușit să includem în Fondul European Social, în uh, Fondul de Dezvoltare Regională, capitole prin, din care ar putea fi finanțate și activități în sectorul cultural și al industriilor creatoare. Poate că în acest context n-ar fi rău să solicităm comisiei ca până la sfârșitul anului până la, sau începutul anului viitor să elaboreze un raport prin care să verifice în ce măsură și în ce mod statele membre se folosesc de aceste noi posibilități oferite de Fondul Social European și Fondul de Dezvoltare Regională pentru stimularea activităților culturale, educaționale în regiunile uh, statelor membre pe plan local până la urmă. Știu că în landul federal din care eu provin, uh, promovarea industriilor creatoare este acum o prioritate și situația nu este rea, dar m-ar interesa totuși să știm cum se raportează alte regiuni, alte autorități publice locale la uh, această uh, chestiune a promovării industriilor creatoare și activităților culturale. Mulțumesc! Mult interesant, siguramente. Foarte interesant. Vă voi da și un uh, răspuns în cele ce urmează. Helga Trüffel și apoi colegul Eliet. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să subliniez încă o dată că noi ne, ne plângem că uh, aceste industrie creative nu fac parte suficient de mult uh, din uh, strategia UE 2020. Dar cred că asta e o problemă cu întreaga politică de coeziune și de aceea trebuie să subliniem mai mult faptul că aceste industrii culturale sunt finanțate din fondul de coeziune, pentru că există posibilități adiționale și această nouă filozofie trebuie să fie implementată. Și o a doua idee, uh, pentru că foarte general uh, vorbind atunci când prin acest program de înfrățire între orașe am avut o experiență Uh, foarte bună. Acum nivelul de finanțare este redus. Dar uh, e vorba aici de a da putere oamenilor uh, să-și dezvolte înțelegerea europeană, de a crește coeziunea socială și poate că există o șansă să spunem că acest proiect de înfrățire a orașelor trebuie susținut mai mult pentru că presupune uh, ca oamenii la un nivel foarte local să intre în contact și să dezvolte proiecte. Deci aș vrea să ne gândim dacă ar fi posibil ca din această politică de coeziune să finanțăm mai multe activități de înfrățire a orașelor. Veramente, no, quell'altro, scusa. Veramente grazie per questi contributi. Mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții și înainte de a da un răspuns, domnul Lior. Commission. Thank you, yes. Long day. Mulțumesc, a fost o zi lungă, doamnă președinte. Ah, aș vrea doar să mă refer la comentariile, să eh, transmit comentariile raportului nostru în domnul Giambaschi, și anume să vă mulțumesc pentru activitatea noastră și să spun că uh, șomajul rândul tinerilor este una dintre cele mai mari provocări pe care le avem și de aceea trebuie făcuți pași pentru a investi în educație care să fie legată de nevoile pieței muncii. Și vreau să adaug la asta în calitate de coordonator ECR pentru Comisia Regii, ca și pentru aceasta, uh, să adaug că uh, antevorbitorii mei s-au referit la eficiența uh, acestor investiții. Și e foarte corect, pentru că abordarea de genul avem o problemă să o aruncăm niște bani europeni înspre ea și poate se rezolvă, această abordare nu e corectă și nici eficientă. Și uneori când se face așa, Uh, acei bani, dacă n-ar fi fost aduși la nivel european, ar fi fost mai bine cheltuiți la nivel uh, al statului membru. Și cum spunea primul ministru Gladstone din secolul XIX, uh, ar fi întărit piața liberă trecând prin buzunarele oamenilor și ar fi fost cheltuiți mai bine. Deci cred că aceasta trebuie să fie perspectiva și în comisia noastră, mai ales dintr-un punct de vedere al uh, educației uh, pentru coeziune. Uh, țările care au intrat în Uniunea Europeană în 2004 și în 2007 uh, înțeleg că au, le înțeleg poziția în ce privește finanțarea de coeziune, mai ales cele care au trebuit să scape de jugul comunismului, așa cum mulți membri din comisie știu foarte bine, chiar dacă unii nu sunt prezenți aici. Dar Alte țări au fost membre ale Uniunii Europene din 1981, 34 de ani. Și încă mai primesc fonduri foarte mari și nu prea rezultă niciun fel de coeziune. 34 de ani <laughs> e o viață de om. Uh, așadar, o gândire completă, o regândire completă a conceptului de coeziune este necesară, după părerea mea, și educația ar trebui să fie în centrul acestei uh, regândiri și ar trebui să discutăm cum, despre cum putem schimba lucrurile în viitor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grazie, scuze încă, colega Liuer. E ora la par... Mulțumesc, îmi cer scuze, uh, domnule Liuer, și acum uh, doamna Kalman din partea DG. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, aș vrea să salut acest aviz și Uh, ar trebui să spun că reprezint DG Education and Culture la Comisia Europeană. Suntem de acord cu majoritatea comentariilor care s-au făcut aici. Aș vrea să subliniez doar importanța potențialului politicii de coeziune și a uh, fondurilor europene uh, structurale începește educația și cultura. Sigur, nu e un lucru nou. Uh, politicile de coeziune au avut deja o contribuție importantă în uh, uh, fostele perioade de programare 2007-2014. Evaluarea ex post pentru această perioadă este pe cale să fie făcută și va fi disponibilă în curând. După cum știți, începește viitorul, uh, perioada 2014-2020. Știu că ați urmărit negocierile și o direcție foarte importantă a reformelor a fost de a avea o aliniere mai bună cu strategia UE 2020 și cu obiectivele acestea, deci o aliniere mai bună și mai mare susținere pentru țintele principale, ceea ce privește direct educația și pregătirea profesională. Prin urmare, vedem aici un potențial uriaș pentru investiții în educație și pregătire profesională și pe măsură ce negocierile viitorilor, viitorilor acorduri de parteneriat se încheie. Vedem deja primele rezultate și poate acesta este uh, background-ul pe care doresc să vi-l ofer, pentru că după adoptarea pachetului juridic știți că următorul pas este negocierea viitoarelor acorduri de parteneriat și a, a programelor operaționale, care va Eh, ne va eh, permite să știm ce vom susține eh, din, din fondurile structurale. Evident, educația și pregătirea profesională vor avea, vor beneficia de 32,8 miliarde de euro investiții. Este o sumă uriașă. Va rămâne cel mai important instrument financiar la nivel european pentru investiții în educație și pregătire profesională 26 de miliarde de euro vor veni din Fondul European Social, Fondul Social European și restul vor fi investiți în infrastructură de educație. Asta este ceea ce știm deja pentru educație și pregătire profesională. În ce, în ce privește împărțirea după aceea mai jos a cifrelor, nu vă pot oferi prea multe date pentru că negocierile pe programele operaționale nu s-au încheiat încă, deci vom ști doar mai târziu și asta este de asemenea motivul pentru care nu vă pot oferi cifrele pentru sectorul cultural și al industriilor creative, pentru că aceasta se va vedea numai la nivelul programelor operaționale. Dar, din punct de vedere al volumului, puteți vedea că e foarte important și uh, pe partea noastră, în ce ne privește pe noi, Digi Education and Culture, am uh, ajutat colegii din celelalte directorate generale în negocierile pentru programele operaționale de asemenea, am încercat să ne asigurăm că există o legătură între UE 2020 și fondurile structurale, dar și uh, uh, prioritățile UE 2020 și fondurile structurale și orientările de politică privind uh, cultura și sectorul industriilor culturale, creative. Aș vrea poate să subliniez și o altă dimensiune și anume că investiția în educație și pregătire profesională din fondurile structurale nu este importantă doar pentru țintele principale, ci și pentru lupta cu șomajul în rândul tinerilor. Așadar, salutăm uh, referința care s-a făcut la această problemă în cadrul avizului și în acest context aș vrea să subliniez de asemenea rolul sistemelor uh, de educație și pregătire profesională în prevenirea șomajului în rândul tinerilor, pentru că pentru a realiza uh, rezultate sustenabile pe termen lung, trebuie să modernizăm sistemele de educație și de pregătire profesională, să ne asigurăm că șomajul în rândul tinerilor nu se perpetuează. Așadar, vă mulțumesc foarte mult. Acestea erau lucrurile pe care vreau să vi le împărtășesc. Mulțumesc! Multe grazie. Eu, a questo... Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă reamintesc termenul limită pentru depunerea amendamentelor ora 12 pe 27 ianuarie și, desigur, voi prelua unele din cele mai importante sugestii pe care le-ați făcut. Altele poate vor face obiectul unor amendamente, dacă doriți. În plus, domnul Brevietski, vrem să spun că ați reluat o temă care ne este foarte aproape, pe care am discutat-o deja și pe care va trebui să o aprofundăm în Comisia de Cultură, asta și în baza acordurilor NATO de parteneriat, care vor fi finalizate în câteva luni. Și, de asemenea, și în contextul uh, liniilor directoare care au fost elaborate pentru fondurile structurale, unde nu se vorbește exact de această limită de 5 milioane care exista în trecut, ci că trebuie discutat, se spune în engleză. În orice caz, infrastructurile masive culturale nu reprezintă o prioritate și trebuie excluse de la cofinanțarea din FEDER, din Fondul de Dezvoltare Regională. O chestiune pe care trebuie să o aprofundăm și să o includem poate în raportul nostru ca chestiune de clarificat cu DG Regii. De asemenea, <clears throat> se poate întări ideea culturii ca dimensiune fundamentală pentru realizarea coeziunii, combaterea șomajului în rândul tinerilor. Aici sunt de acord. Domnului Chartier, sau doamnei Chartier, vreau să-i spun că dacă știți uh, probabil uh, care sunt limitele unui aviz uh, sau unui prin proiect. Dar trebuie ne spus că garanția pentru tineret reprezintă o consolidare a ideii uh, asigurării unui viitor pentru tineret, care trebuie sigur să recurgă și la uh, fondurile structurale. Fondul social, pe de altă parte, servește pentru uh, temele de educație, dar și pentru îmbunătățirea competențelor și aptitudinilor colegului Dibașca, Aș dori să îi spun că mă aflu pe aceeași linie de gândire a fost uh, creat la nivel european și un sistem pentru favorizarea căutorii de locuri de muncă și de locuri de ucenicie, dar poate putem să reamintim uh, și acest aspect pentru că și uh, această chestiune a locurilor de ucenicie Um, este o temă asupra căruia, careia și tinerii europeni doresc să fie informați și pe care am putea o adăuga la Erasmus+. Plus. Apoi, Desigur că vrem să colaborăm la nivel orizontal și cu celelalte comisii și cred că ar fi bine să dezvoltăm relații și cu Comisia Regii. Și acest lucru este perfect posibil. Poate că putem organiza o primă uh, verificare împreună cu Comisia Regii a utilizării fondurilor structurale pentru cultură. Helga Trupel, sunt de acord. Capitalele europene ale culturii au dus la noua abordare uh, urbană asupra culturii și aici cred că pot fi deschisă în a veni poate cu o propunere mai extinsă în acest sens. Doream să vă reamintesc că există și rețeaua Eurocities, unde figurează și Eurocities dedicate culturii. Următorul eveniment va avea loc la Torino și poate în acest context poate s-ar putea dezvolta și propunerea la care făceai tu referire. Bineînțeles că doresc să mulțumesc și Comisiei pentru precizări. Am fi foarte interesați să primim uh, informații pe măsura derulării acestor uh, parteneriate atât în ceea ce privește resursele pentru educație, cât și pentru cultură în contextul fondurilor structurale. Sunt uh, deschisă în a prelua contribuțiile dumneavoastră. Am uitat o critică specifică din partea colegului Luer. Știu că nu întotdeauna fondurile structurale au fost cheltuite așa cum trebuie în statele membre, nu în toate, dar în câteva. Noile regulamente vizează și stimulente și sancțiuni în acest sens, dar această diseminare a celor mai bune practici cred că poate fi utilă și pentru a remedia anumite dificultăți în planificarea acestor fonduri și în cheltuirea lor. Și vă reamintesc că astăzi, pentru prima dată, din fondurile structurale, există o cotă de 5% destinată zonelor uh, metropolitane. Deci un aspect interesant pentru proiectarea locală. Înțeleg care sunt riscurile, dar știu în același timp că nu există altă alternativă decât să investești pentru a obține uh, locuri de muncă și creștere. Mulțumesc! Și trecem acum la următorul raport, domnul Diaconu, ca raportor, care prezintă un raport cu privire la abordarea integrată a patrimoniului cultural european, vis-a-vis -vis de care am avut și o audiere. Eu nu eram de față, dar uh, ascultam de pe internet și am uh, auzit tot. A fost o extraordinară întâlnire și aprofundare a temei. Vă rog, domnule Diaconu, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Nu știu de ce am senzația că, de fapt, de două zile, aceste două zile, pare că vorbim tot despre patrimoniu, deși au fost alte subiecte, dar uh, aproape întotdeauna când operele de artă ne, și suficient de vechi se transformă în patrimoniu. Uh, în primul rând, vreau să mulțumesc uh, tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o atât când m-ați desemnat raportor pe acest subiect de interes general. A durat destul de mult timp până să ajungem la acest prim schimb de opinii, pentru că am dorit să integrez în acest raport cât mai multe păreri avizate și mă refer la cea a președinției italiene a Consiliului, care a lucrat foarte mult pe acest subiect cea a comitetului regiunilor care a redactat un raport pe această temă și nu în ultimul rând părerile, experților invitați la audierea publică despre care a fost vorba și care a avut loc luna trecută. Cu această ocazie doresc să mulțumesc încă o dată coordonatorilor pentru că au acceptat solicitarea mea de a organiza această audiere și secretariatului, nu în ultimul rând, pentru organizarea ireproșabilă. Acum, înainte de a prezenta ideile pentru acest raport, doresc să transmit tuturor colegilor, raportori sau nu, din partea grupurilor politice, că le aștept cu foarte mare interes intervențiile astăzi și contez pe dâns și pentru a finaliza acest raport, a cărui temă este evident interesantă, interesantă pentru toată lumea. După întâlnirea de azi, cred că ar fi foarte util, de asemenea, să organizăm o ședință cu toți raportorii și cabinetul meu vă va contacta pentru a găsi o dată disponibilă, în cazul în care doriți, acceptați acest lucru. Acum, uh, cele câteva elemente care mi se par importante în această fază. Întâi, e vorba de finanțarea patrimoniului cultural din fonduri europene încep direct cu acest subiect subiectul cel mai dificil mm. pentru că trebuie să l tratăm cu maximum de seriozitate. criza care a atacat europa de mai bine de șase ani a decimat bugetele dedicate culturii din statele membre. deși protejarea patrimoniului cultural este o competență națională guvernele nu mai reușesc să se achite onorabil de această îndatorire și exemplele de situri în pericol abundă în toate locurile colțurile uniunii europene avem însă destul de multe programe, din fericire, programe europene, care finanțează patrimoniul cultural. cele mai cunoscute sunt, cum știți foarte bine, Europa Creativă și Orizont 2020, dar găsim linii de finanțare pentru patrimoniu și în fondurile pentru dezvoltare regională, pentru dezvoltare rurală, pentru pescuit, afaceri maritime, etc. Există însă o mare problemă de comunicare. Deși liniile de finanțare există, așa cum am spus, multe dintre ele nu sunt suficient cunoscute de către operatorii culturali naționali și locali. Comisia Europeană a avut inițiativă foarte bună de a grupa toate aceste linii de finanțare pentru patrimoniu pentru perioada 2014-2020 într-un document numit Mapping. Citesc termenul în engleză nu din întâmplare, ci pentru că vreau să subliniez în felul acesta că acest document nu este disponibil decât în limba engleză. Deși e foarte util acest document este redactat în limbajul tehnic al instituțiilor europene aproape de neînțeles pentru operatorii locali și pentru publicul larg. așadar solicit pe această cale comisiei europene să elaboreze un instrument de prezentare a acestor fonduri într un mod mult mai ușor de înțeles accesibil de către operatorii culturali naționali și să l distribuie în toate statele membre o mai bună comunicare a acestor fonduri va facilita cu siguranță accesarea lor de către operatorii culturali și astfel vor fi compensate o parte dintre fondurile tăiate prin măsurile de austeritate în urma crizei din ultimii ani. Apoi, schimbul de bune practici este un alt subiect de maximă importanță. Pentru că și în domeniul patrimoniului cultural ar trebui încurajate schimburile de bune practici între organizațiile culturale din statele membre. din câte știu eu nu există în acest moment la nivel european o bază de date în care să fie repertoriate bunele practici în materie de conservare și promovare a patrimoniului cultural și profit de prezența reprezentanților comisiei europene ca să îi întreb dacă într adevăr au cunoștință de o asemenea bază de date și în caz contrar voi face o recomandare comisiei să creeze o platformă europeană pe această temă un alt subiect este guvernanța participativă. acest termen este foarte des utilizat în ultima perioadă și desemnează un nou model de implicare a societății și a comunităților locale. trecând peste componenta lui strict democratică eu văd acest model de participare ca pe o soluție benefică la situația economică dezastruoasă pe care o cunoaște domeniul cultural în anii de după criză. acolo unde statul nu mai ajunge să intervină comunitatea locală se poate mobiliza și prin voluntariat sau prin modele financiare alternative reușește să salveze un sit de patrimoniu. Cel mai cunoscut exemplu este și de succes este probabil cel al actorilor italieni din Teatro Vale Occupato, care s-au baricadat uh, înăuntru teatrului și cu sprijinul comunității locale, mai ales, l-au salvat. Pentru gestul lor au primit anul trecut premiul Fundației Culturale Europene. Sigur, actorul din mine este imediat receptiv la această poveste, dar dincolo de emoții, trebuie să vedem în acest gest disperat de activism cultural doar o posibilă alternativă pentru multe dintre obiectivele culturale. Pentru a putea însă transpune această implicare în practică, e nevoie de instrumente legale și am să solicit așadar Comisiei Europene să studieze posibilitatea creării unor astfel de instrumente pentru domeniul patrimoniului cultural. Un alt subiect este Anul European al Patrimoniului Cultural. Tot în continuarea ideii de apropiere față de cetățeni, susțin propunerea inițiată de reprezentanții germani de a desemna un an european al patrimoniului cultural. Dar pentru ca această inițiativă să fie eficientă, trebuie să fie îndeplinite două condiții în primul rând acest an european să aibă un buget pe măsură și apoi statele membre să fie implicate de la început și să multiplice la nivel național acțiunile și proiectele inițiate în cadrul acestui an european. acest subiect este în discuție și e posibil ca până la finalizarea raportului nostru să știm deja data și să putem face recomandări concrete. Uh, iată alte teme pe care doresc să le subliniez digitizarea patrimoniului cultural. Cred că nu e nevoie să vorbesc prea mult despre nenumăratele oportunități oferite astăzi de digitizare și de noile tehnologii cu aplicații în domeniul patrimoniului cultural. Voi sublinia însă în raport nevoia de a sprijini cercetarea din domeniul patrimoniului cultural, inovația tehnologică și non-tehnologică mai ales, și apropierea tinerei generații atât de receptive la noile tehnologii. Acest domeniu ridică desigur câteva probleme în parte legate de diferența tehnologică dintre țările noastre sau de gestiunea datelor. Trebuie menționat și cazul platformei europeană, pe care Comisia Europeană a susținut-o de la început și care acum trebuie să găsească noi metode de finanțare. N-aș vrea să doresc, nu vreau să, nu vreau să deschid astăzi acest subiect, această polemică. Știu că există interes uh, uh, la mai mulți dintre dumneavoastră pe acest subiect sunt întrebări care trebuie spuse, sunt uh, nedumeriri care apar, sunt zvonuri uh, care fac neclar acest subiect. Apoi, potențialul economic al patrimoniului cultural. Uh, patrimoniul cultural european are în primul rând o valoare culturală, firește. Dar pentru că la ora actuală suntem sub constrângerea argumentelor economice, voi scoate în evidență în acest raport și potențialul economic al patrimoniului. Patrimoniul este un adevărat motor pentru dezvoltarea regională, este indispensabil pentru circuitele turistice, este condiția menținerii unui număr mare de meserii tradiționale și de artizanat și argumentele ar putea să continue. Vreau să punctez însă un ultim argument, locurile de muncă, firește. Lipsa locurilor de muncă este principala problemă în acest moment în Uniunea Europeană și domeniul patrimoniului poate să ofere și să susțină un număr considerabil de locuri de muncă și nu de orice fel, ci locuri de muncă calificate. Cu alte cuvinte, exact ceea ce caută concetățenii noștri. În final, am să includ în raport subiecte care nu sunt neapărat de actualitate, dar care ar trebui să fie permanent pe agenda și iată, e vorba despre traficul de opere de artă, despre pericolele rezultate de pe urma schimbărilor climatice și rolul important pe care trebuie să-l aibă cultura în relațiile externe ale Uniunii Europene. Iată câteva dintre ideile pe care vreau să construiesc raportul. Aștept cu interes comentariile dumneavoastră, sugestiile noastre. În ceea ce privește calendarul de lucru, textul trebuie să fie gata pentru ședința noastră din luna martie, dacă nu mă înșel. Vă mulțumesc, aștept. Grazie davvero, questo è un primo scambio di opinioni, vi prego di essere molto sintetici perché...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 În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor care a enumerat o serie întreagă de argumente care pot fi împărtășite. Prin urmare, așteptăm cu interes să citim și uh, proiectul de raport pentru a exprima o evaluare de tip politic. În rest, cred că trebuie accentuată mai mult salvarea și protejarea patrimoniului cultural european în accepțiunea sa largă, care să fie o cale de relansare pentru Europa, dar și pentru participarea civilă. Și cred că nu se poate să nu ne gândim și la tragicele evenimente de la Paris, care ne-au demonstrat nu doar cum, uh, cât de vulnerabile sunt societățile și democrația noastră, ci că mai este ceva ce trebuie să facem noi, ceea ce nu a funcționat până acum sau nu am reușit să explicăm, și anume ca tinerii să înțeleagă importanța acestui uh, patrimoniu cultural chiar dacă unii poate sunt victime ale marginalizării și ține de educație și programe școlare și așa mai departe. Am putea avea în vedere acest aspect pentru a putea conveni noi uh, modalități pentru valorificarea și transmiterea patrimoniului cultural european, nu doar ca uh, ceva de protejat, ci și pentru promovarea societății noastre democratice, și pentru a combate orice formă de intoleranță. Reamintesc implicarea civilă la nivel european <clears throat> și cred că sistemul de învățământ european ar trebui să, se, să facă mai mult apel la utilizarea uh, tehnologiilor noi, dar și a informațiilor culturale. Cred că în uh, școlile europene ar trebui procedat la redescoperirea valorii și a patrimoniului cultural, dar nu doar atât, așa cum se uh, spune și în comunicarea Comisiei, patrimoniul nostru cultural arată că catedralele, amfiteatrele, uh, teatrele, dar și peisajele naturale reprezintă o bogăție a Europei și, uh, până la urmă, tezaurul nostru cel mai important. Un mozaic prețios care reprezintă identitatea noastră, istoria noastră, apertenența noastră, de care cu toții trebuie să fim mândri. Prin urmare, un capital care, <clears throat> așa cum se spune și în comunicarea Comisiei, dar și de către domnul raportor, avem așadar misiunea să-l evidențiem și să-l protejăm. De pildă, relând această nouă paradigmă care, uh, iată, rezultă uh, după îndelungi dificultăți de a lega economia de cultură prin intermediul instrumentelor uh, de dezvoltare și tehnologice, atât la nivel micro cât și macro. Se impune așadar să investim în capitalul uman, în persoane, în cultură, cu o abordare care însă nu poate să rămână doar o repetare a ceea ce s-a făcut până acum, ceea ce nu înseamnă că trebuie să respingem tot ce s-a făcut până acum, ci să uh, vedem ce se mai poate face. De asemenea, trebuie procedat la revizuirea structurilor uh, de organizare instituționale, a tipului de guvernanță și trebuie să existe o mai mare participare a cetățenilor. Asta uh, în condițiile uh, crizei economice ar ar fi o eroare, însă, dacă am rezultat la, renunțat la colaborarea între instituții și Uh, organizații private. Cifre uh, vorbesc uh, ca raportor al avizului Noi provocări pentru turismul în Europa. Reamintesc că turismul sau Europa este cea mai importantă destinație turistică în Europa. Sectorul turismului are o importanță Uh, mare în uh, PIB-ul european. Sunt uh, peste 12.000 de firme care activează și cultura reprezintă cam circa 40% din turismul european. Potențialul acestui sector ne arată că trebuie să procedăm în mod coordonat la nivel european pentru a putea beneficia de sinergii. Și să realizăm transversalitatea politicii culturale față de celelalte politici ale Uniunii, favorizând așadar o mai mare sinergie între operatorii de uh, turism, consumatorii de turism, dar și cu celelalte politici, fie că e vorba de dezvoltare regională sau fiscalitate. Trebuie avut în vedere și uh, sustenabilitatea patrimoniului cultural pe termen lung în Europa și uh, dezvoltarea unei strategii mai integrate pentru valorificarea acestuia. Aștept cu interes uh, propunerile raportorului. Sunt însă convins că, indiferent de apartenența politică, membrii comisiei noastre vor putea realiza împreună un raport care să fie împărtășit de toată lumea asupra acestei teme de importanță strategică. Mi se mi s-a părut o intervenție foarte uh, structurată, de aceea nu v-am uh, întrerupt, dar sper că de acum încolo vom putea fi ceva mai conciși. Doamnelor și domnilor, doar o singură invitație, două comentarii și poate o sugestie, dacă îmi permiteți. Până acum, în Uniunea Europeană, din păcate, nu a existat un sistem de susține, susținere și reabilitare a unor monumente care au fost afectate de catastrofe, cataclisme. Da? Vorbesc aici de cutremure, de furtuni și altele. Este foarte important să existe în plan european un instrument prin care să putem susține uh, financiar reabilitarea, refacerea unor monumente uh, istorice, a unor uh, obiecte de patrimoniu. Am avut probleme pe care le cunoașteți foarte bine la Asisi, în urma unor cotremur, în Slovacia, în urma uh, unor uh, incendii de pădure, în Ungaria, în alte țări. Deci, uh, să facem ceva pentru a putea ajuta în caz de catastrofe naturale. Avem baze de date cu privire la monumentele istorice în statele membre. Dar aveți perfecte dreptate că nu există un sistem integrat ce ar putea, uh, putea fi folosit uh, la nivel european. Pentru a integra aceste baze de date, ar trebui să um, operăm uh, modificări în sistemul înregistrării monumentelor în uh, bazele de date cu privire la monumentele istorice, astfel încât aceste baze de date să poată fi interconectate. Avem nevoie așadar de o integrare a bazelor de date din statele membre pentru ca acestea să poată fi folosite la, în plan european. Iar în ce privește digitalizarea patrimoniului cultur, patrimoniului cultural. Um, în ce privește monumentele, acestea ar trebui să fie uh, digitalizate cu, conform unor uh, standarde uh, prestabilite. Avem nevoie de aceleași standarde peste tot, în toate statele Uh, membre pentru a nu pierde banii pe care îi avem la dispoziție pentru această activitate. Iar în ce privește um, promovarea uh, patrimoniului cultural uh, european dincolo de frontierele Europei, um, există foarte puț- se fac foarte puține lucruri în această privință, din păcate. Eh, se face foarte mult pentru promovarea eh, Catedralei Hagia Sofia din eh, Istanbul, monumente din Egipt sunt foarte bine promovate. Dar trebuie să facem și noi în așa fel încât resursele noastre să fie folosite eficient pentru această activitate. Și aș răspunde colegei din Germania Eh, spunându-i că peste două săptămâni voi eh, deschide, voi veni o expoziție aici în Parlamentul European în care eh, voi arăta ce, care sunt succesele pe care le-am obținut în ce privește conservarea patrimoniului cultural. Este vorba de o zi de marți seara la ora 6. Krasnodevski. Mulțumesc. Acum colegul Krasnodevski. Dziękuję bardzo. Ja już nie będę mówił o pozytywnych... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu voi vorbi despre tot ceea ce mi se pare foarte pozitiv în această comunicare, respectiv în uh, prezentarea raportorului. Pentru că mm, m-aș întinde destul de mult. Însă salut documentul Comisiei Europene ca nou membru al Parlamentului European, pentru că Cred că eh, este o foarte bună inițiativă de integrare a culturii în economie, în politică externă. Eh, aspectele enunțate anterior, eh, schimbul de experiențe, schimbul de baze de date, digitalizarea sunt foarte, foarte importante, într-adevăr. Aș, mi-aș permite o concluzie mai generală aici. Cred că în această comisie ar trebui să reflectăm în termeni mai generici, mai general despre cultură și să ne gândim la ce înțelegem prin cultură mai înainte de toate. Cum ar trebui apoi să tratăm cultura? Pentru că abordarea pe care o avem deocamdată față de subiectul culturii ă, mă preocupă. se pare că cultura este încă subapreciată. Sigur, vrem să îngrijim monumentele istorice și așa mai departe, dar cultura nu este un domeniu care poate fi abordat în aceeași manieră în care abordăm teme economice. Și e bine așa. Deci, există, există sigur, pro, Uh, programe de uh, promovare la nivel european și Comisia pe bună dreptate arată că nu trebuie ca programele europene să fie în contradicție cu cele naționale. Dar uh, prin, mă întreb dacă prin acțiunile noastre de promovare, de finanțare, de organizare a culturii, nu cumva compromitem Uh, caracteristicile inerente ale culturii, care nu este altceva decât locul în care se manifestă spiritele, inclusiv cele care se contrazic. Deci, eu nu cred că cultura poate fi prezisă și nu, de aceea nici nu cred că cultura poate sau trebuie să fie modernizată. Niciun uh, manager din domeniul culturii, niciun politician nu poate stabili ce este și ce nu este inovator în cultură. Eu cred că trebuie să avem această dezbatere de, de fond uh, cu privire la, uh, la cultura uh, europeană. Da? Um, și asta fără emoții, pentru că emoțiile se stârnesc întotdeauna atunci când apar tot fel de segmentizări pe religii, pe grupuri etnice, pe, vorbim despre cultura migranților și integrarea acestea în, în în, în Polonia avem o bogată experiență în, în, în tratarea uh, acestor probleme. Toate documentele sunt despre armonizare, despre centralizare. Haideți să nu ne amăgim. Uh, eu cred că o și mai mare finanțare uh, a culturii nu va duce la o armonizare, uh, la o integrare a culturii europene în schimb, ar putea să o trăvească, să dăuneze creativității. Nici, uh, și, și nu trebuie nici uh, să intervenim, uh, ar, cred că ar trebui să intervenim în, în, în limitarea eforturilor Comisiei Europene de a, de a armoniza, de a uniformiza Eh, cultural. Eh, diferențele trebuie să existe în continuare pentru a permite, eh, pentru a fi un sol fertil. Cultura nu este ceva ce se poate expune foarte frumos într-o sală de muzeu. Cultura înseamnă și luptă, cultura de multe ori este și periculoasă, este subversivă uneori. Și uh, Poate că unele idei uh, pot fi considerate interesante de unii, periculoase de alții. Și modul în care uh, gestionăm noi cultura, să știți că are un impact asupra, uh, asupra modului în care se dezvoltă cultura pe viitor. Mulțumesc. Colega, interesante discuțiune. Mulțumesc pentru această contribuție interesantă. Domnul Maragal. Ehm, în primul rând, expresar... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș dori să vă spun că sunt uh, foarte mulțumit de abordarea pe care a ales-o pentru acest raport uh, domnul Diaconu. Și pot să mă identific cu multe elemente ale acestui dosar pe care domnia sa le-a enunțat deja în prezentarea sa. Dincolo de patrimoniul cultural, trebuie să ținem cont de cultura europeană în toată diversitatea sa. Și um, raportorul vorbește despre multe teme, digitalizare, schimb de informații și așa mai departe, despre, la care vom mai reveni. Dar aș vrea să uh, mai adaug câteva observații. Ce? Mai întâi, ce vom face acum concret? Vrem să îi reglementăm pe aceia care gestionează activitățile de cultură? Vrem să păstrăm status quo-ul actual cu unele nuanțe eventual? Sau dorim să, să să facem, uh, să marcăm un punct de cotitură în, în activitatea culturală pentru a, a vrem să schimbăm uh, tot sistemul uh, de gestiune a activităților culturale? Pentru că volumul activităților legate de cultură este foarte mare. Turismul cultural, dar și alte activități conexe demonstrează aceste lucruri. Dar trebuie, îmi, îmi lipsește uh, oarecum o perspectivă de viitor pe plan național, pe plan european în, în acest uh, raport. Și mi-a mai sărit aici în ochi o, o, o, o cel puțin aparentă contradicție. Uh, de fiecare dată se reia ca o mantră această semnificație economică a culturii Uh, în același timp, uh, cultura uh, oferă, este, este finanțată, este susținută finanța, financiar cu mijloace extrem de modeste. Și în încheiere, mă întreb dacă nu, nu putem să definim odată patrimoniul cultural european pentru că se vorbește de patrimoniul cultural local, de cel regional sau național, se vorbește despre patrimoniul UNESCO, dar eh, patrimoniul cultural european ca atare nu este încă definit. Și așa se pierd eh, foarte multe monumente istorice, foarte multe obiecte de patrimoniu cultural și de aceea cred că patrimoniul cultural european este un concept la care trebuie să mai reflectăm. Și apoi ar trebui să ne ar trebui să mai reflectăm și la legăturile și relațiile între instituțiile europene, nivelul european, și guvernele sau autoritățile publice ale regiunilor europene. Ar trebui, în sfârșit, să se creeze o legătură directă între nivelul european și cel regional. Și apoi ar trebui să fim în măsură să, um, să stabilim uh, și să definim uh, trasee, circuite turistice internaționale cu o componentă europeană. Acest lucru nu trebuie definit uh, și stabilit doar pe plan local, ci trebuie să existe o strategie europeană pentru asta. Mai există și mai trebuie definit și conceptul unui oraș uh, european, pentru că uh, uh, Italia, de pildă, este un veritabil catalog de, de diferite organizări urbane după diferite tipare, dar care împreună participă la acest patrimoniu cultural. Cultura se finanțează prin uh, subvenții indirecte prin, din Fondul Social European, din alte fonduri, dar nu există o măsură obiectivă a cuantumului de finanțare și cofinanțare din fondurile europene. Acest lucru ar trebui totuși uh, făcut pentru a putea mai bine vedea care este impactul acestor finanțări. Și apoi ar trebui definită o structură europeană care să permită să monitorizeze la nivel european și să verifice ce s-a obținut în plan național prin punerea în aplicare a acestor programe de convergență și a altor uh, măsuri. Sigur că aici trebuie respectate competențele uh, care sunt definite clar la nivel național și regional. Thank you. And now... Mulțumesc, Julie. Mulțumesc, dragi colegi. Voi încerca să fiu succintă și să fac un singur comentariu legat de scopul uh, păstrării, salvgardării uh, patrimoniului, patrimoniului cultural. Cred că acest lucru trebuie să aibă drept scop îmbunătățirea relațiilor dintre diferitele popoarele Europei care pot fi într-un, poate în, în conflictul unele cu cealaltă, să ne asigurăm că viitorul este unul mai sigur și mai pașnic pentru noi toți. Cred că moștenirea culturală, patrimoniul cultural au un rol important de jucat în acest sens, în a construi o lume mai bună pentru toată lumea. Din această perspectivă vreau doar să sugerez că Trebuie investiți banii în uh, muzee, în educatori de muzee, să avem colecții care pur și simplu sunt disponibile publicului general, asta nu e foarte util. Dacă nu putem să găsim modalități prin care să interpretăm semnificația celor exponate, să ne asigurăm că tinerii care vizitează muzeele înțeleg mai bine trecutul pentru a influența viitorul. Am uh, fost invitată să vorbesc uh, în fața organizației uh, Muzeilor Europene la Bolonia, noiembrie. Și înainte de a face asta, am făcut un pic de cercetare în regiunea mea. Am vrut să văd dacă muzeile din zonă, atât mari sau mici, finanțate din diverse mm, surse, să văd ce, ce au făcut pentru a implica comunitățile în acest proces și pentru a-și interpreta colecțiile. Și există un proces uriaș și modalitatea de a împărtăși, de a folosi mai bine banii, este de a împărtăși ideile, cunoștințele, idei, soluțiile. Așadar, cred că putem să ne asigurăm uh, că educăm pe oameni și că folosim aceste colecții muzeale într-un mod cât mai bun. Și aș vrea să subliniem mai mult acest lucru. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Sedrova. No, děkuji. Eh, vážené kolegyně a kolegové. Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Dragi colegi, eh, la prima lectură a acestui proiect de raport, mi-am dat seama cât de important este să avem un astfel de raport. Și eu cred că și dezbaterea aceasta ne conduce pas cu pas la o mai bună definire și înțelegere a ceea ce înseamnă patrimoniul cultural european. Aș avea câteva observații legătură cu eh, ce am citit în raport. De pildă, apreciez pozitiv faptul că raportul consideră că eh, trebuie să avem eh, o posibilitate de a inventaria uh, și a evalua uh, ceea ce este definit uh, sub titlul de patrimoniu cultural. Raportul a vorbit aici despre acel index european, acel registru european. În același timp, trebuie să putem aprecia cât de mare este valoarea Uh, uh, chiar exprimată în bani a uh, patrimoniului cultural și să, trebuie să putem mai bine măsura impactul economic al patrimoniului cultural. Aceste măsurători, acești indici ne pot ajuta mai bine în activitatea noastră de viitor. În același timp, trebuie să păstrăm o abordare științifică în ce privește monumentele istorice, Trebuie să avem un mai bun schimb de bune practici, de informații în legătură cu reabilitări, cu tehnicile noi de eh, restaurare eh, și așa mai departe, pentru că până la urmă servește unei mai bune întrețineri a patrimoniului construit. Ehm, mi se pare însă că raportul nu a insistat cât aș fi dorit eu asupra um, patrimoniului imaterial. Uh, sigur, menționează că patrimoniul cultural este unul care se împarte în cel material și uh, cel imaterial. Uh, însă nu, nu văd în textul aportului un echilibru între aceste două componente. Accentul este pus în special pe bunurile de patrimoniu materiale. Există însă multe bunuri culturale care sunt imateriale și care participă totuși la eh, acest patrimoniu cultural european, dar nu sunt eh, menționate explicit. De asemenea, eh, cred că ar fi demne de menționat în acest raport programele de promovare a activităților culturale care au funcționat bine până acum. Pe 17 ianuarie a fost demarat un program de activitate anual al eh, cel al orașului a fost, au început, a fost lansat eh, programul de capitală eh, culturală europeană în orașul Pilsen din Republica Cehă. Cu această dată începe la Pilsen un program de manifestări culturale, un program care este unul integrat și cuprinzător, cuprinde toate formele de, de cultură. Raportul face, uh, uh, ar trebui să uh, propune unele măsuri integrate de promovare a patrimoniului cultural european, iar în acest context m-aș bucura dacă ar fi menționate și instituțiile de învățământ cultural și artistic care contribuie la educarea pentru cultură a populației. Aceste instituții trebuie să facă parte dintr-o abordare integrată, cu adevărat integrată. Domnul Margal uh, spunea că trebuie să folosim mai mult sintagma de patrimoniu cultural european și trebuie să o și definim mai bine. Da, dar avem uh, deja zilele patrimoniului cultural european. Folosim deja acest concept. într adevăr uh, pot să confirm parțial că uh, uh, suntem oarecum zgârciți în folosirea um, acestui concept, uh, cu toate că o abordare europeană în multe privințe ar putea fi una de, cu valoare adăugată. Numai că pentru a ajunge la a discuta anumite chestiuni în plan european, trebuie mai întâi ca ele să fie bine definite și evidențiate în plan național. Colegul um, uh, polonez uh, spunea că ar trebui la acest raport să fie adăugată și o introducere teoretică uh, în care să se dezvolte conceptul de patrimoniu cultural european și, în, și ca, care să cuprindă și o prezentare a relațiilor între nivelul european și cel regional pe de altă parte, uh, programele și măsurile la nivel european nu sunt altceva decât un impuls uh, prin care se contribuie la o activitate care, până la urmă, este gestionată, în primul rând, de uh, statele membre. Uniunea Europeană nu dictează nimic, ci își aduce doar contribuția la administrarea eh, judicioasă și exploatarea la potențial maxim a patrimoniului cultural european din toate statele membre. Eh, implicarea nivelului eh, european este în cel mai bun caz o, o activitate de coordonare pentru buna gestionare a patrimoniului cultural european. Dar Cred că, într-adevăr, ar fi bine dacă am avea o introducere teoretică la acest subiect, chiar în începutul raportului. Da, może krótko, bo już dzisiaj chyba. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi fi foarte succint, pentru că a fost o zi lungă. Cred că nu vorbesc doar în numele meu atunci când spun că este datoria noastră să ne asigurăm că protejăm moștenirea culturală, patrimoniul cultural. Reprezentăm o, o varietate de țări și o varietate de culturi și acest lucru este important prin el însăși. Domnul Diaconu este un uh, practicant în acest domeniu, este de meserie actor, așadar știe foarte bine subiectul și sunt convins că știe foarte bine. În ce privește digitalizarea, arhivarea, uh, cred că sunt niște inițiative foarte bune și utile și dreptul de a proteja această varietate a moștenirii culturale ne va ajuta la o înțelegere mai bună a trecutului nostru comun, ne va ajuta să ne cunoaștem unii pe alții mai bine. E o modalitate prin care putem înțelege mai bine cultura altor uh, națiuni. Domnul Zdroevski a spus că asta e extrem de important. De câte ori se întâmplă o catastrofă sau un dezastru, atunci uh, și uh, evident care afectează și patrimoniul cultural. N-ați uh, închis microfonul și credeam că mai vreți să mai spuneți ceva, domnul Malteze. Eu nu voi abuzare la pacient. Nici eu nu vreau să abuzez uh, de uh, colegii mei. De aceea mă limitez la un punct și anume acel al participării și mi-a făcut mare plăcere faptul că domnul Diaconu a citat experiența din teatrul La Vale. și eu am participat acolo și e vorba de un teatru foarte frumos, foarte important și risca să rămână închis iar un grup de actori și de artiști, dar nu doar ei, ci o parte a populației um, s-a răsculat față de această modalitate de acțiune. Această ocupare a teatrului a avut până la urmă succes, dar sub uh, amenințarea evacuării, evident. Și există multe cazuri de acest fel în centrele istorice. De pildă, în orașul în care trăiesc, la Roma, există un um, cinematograf istoric care urmează să devină sală bingo. Și populația din acel cartier, uh, evident că nu dorește să piardă un cinematograf care a definit istoria cinematografiei italiene pentru ca în acea sală să joace bingo pensionarii sub uh, protecția sau sub privirea atentă a mafioților care organizează astfel de jocuri și nu vrem să se ajungă la așa ceva. Și, uh, președinta vrea să precizeze populația din cartierul Trastevere. Trebuie să existe posibilitatea de a studia instrumentele pe care le avem la dispoziție, pentru că patrimoniul cultural este un bun comun. Avem un mare patrimoniu cultural în Europa. În Italia nu am avut doar mari artiști sau mari donatori pentru mari artiști. Am avut însă și o participare din partea populației noastre, în special în uh, timpurile de război și de criză, care au populat aceste bunuri culturale ca și cum ar fi fost proprietarilor. Deci aceste bunuri, în mod paradoxal, au fost recunoscute ca făcând parte uh, din patrimoniul lor a tuturor de ce atunci un teatru sau un cinematograf ar avea un drept mai mic de a fi consultat cu privire la destinul acelui uh, loc? Eu cred că uh, aici ar trebui să mai lucrăm uh, puțin. În... Și ultima intervenție acum din partea doamnei comment. Vreau doar să comentez pe scurt uh, cele spuse de domnul Krasnodenski, chiar dacă știu că un comentariu scurt nu rezolvă întotdeauna lucrurile. Sigur, cultura nu întotdeauna înseamnă lucruri frumoase, armonioase, înseamnă și conflicte și că poate însemna și luptă. Pe de altă parte, însă, cred că o, un succes uh, european uh, în, în, în domeniul culturii este, de pildă, dezbaterea liberă libertatea de expresie, libertatea gândului. După cel de-al doilea război mondial am găsit o bază comună pentru a trăi unii cu alții și am găsit posibilitatea ca prin cultură să luptăm împotriva rasismului și extremismului. Da? Deci cultura democratică uh, admite uh, lupta ca o formă de manifestare a culturii, dar, trebuie, dar asta și presupune o o, o înțelegere uh, um, democratică a culturii. Și în relațiile noastre externe, uh, conceptul cultural uh, presupune că admitem ca mai multe puncte de vedere să, să se înfrunte, să se confrunte, dar nu cu, în, în mod uh, violent. Și asta cred că definește sau deosebește patrimoniul cultural european de alte Uh, culturi. Mulțumesc pentru această ultimă intervenție a doamnei Trupel, pe care o împărtășesc. A fost o dezbatere foarte interesantă. Raportul uh, domnului Diaconu a beneficiat de o mare atenție și este mult așteptat. Pe 24 uh, martie este termenul de depunere la amendamentelor și votul este prevăzut pentru luna iunie. Din partea DigiCult uh, avem un reprezentant în sală și îl invit uh, să-și prezinte poziția vis-a-vis -vis de acest uh, raport dacă dorește. Mulțumesc tuturor celor care au rezistat până la această oră. Îl avem deja printre noi pe domnul Menie, care ne va oferi informații interesante cu privire la modul în care se derulează programul Europa Creativă. Vă rog. Thanks, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Am ascultat cu mare interes uh, această primă prezentare a raportului privind uh, patrimoniul cultural al Parlamentului European și am luat notă de opiniile domnului Mircea Diaconu și ale celorlalți colegi din uh, Comisia de Cultură. Dați-mi voie să ofer câteva răspunsuri inițiale. Mai întâi la întrebarea domnului Diaconu privind modul în care susținerea în care se comunică susținerea pentru noile programe și politici legate de patrimoniul cultural. Aceste informații sunt rezumate în două documente complementare. Mai întâi, comunicarea Comisiei însăși către o abordare integrată a patrimoniului cultural european, în care Comisia Europeană subliniază multele oportunități, ocazii care există în programele și politicii Uniunii Europene pentru patrimoniul uh, cultural. E un document politic și care e totuși scris într-un limbaj destul de accesibil. Este menit uh, să se adreseze și publicului general și se traduce în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Apoi avem uh, raportul uh, care a fost menționat, raportul de descriptiv, care conține foarte multe informații în legătură cu politici, programe, oportunități de finanțare. Acest raport descriptiv, Mapping Report în limba engleză, este doar în limba engleză, însă ținta lui este o audiență mult mai restrânsă și anume uh, actorii implicați și responsabili cu patrimoniul cultural din diferitele state membre și practic lor le comunicăm uh, aceste politici și detalii ulterioare. Comisia Europeană intenționează să actualizeze constant acest raport descriptiv, dar nu există planuri de a traduce acest document în alte limbi europene din rațiuni practice și bugetare, pentru că ar fi imposibil să-l traducem uh, la timp și uh, după aceea, după, tocmai după ce ar uh, trebui tra- tradus, ar trebui și să fie imediat și uh, actualizat, pentru că lucrurile evoluează foarte rapid. În al doilea rând, raportorul a exprimat interesul Parlamentului European față de o platformă de bune de schimb de bune practici în domeniul patrimoniului cultural și ne bucurăm să uh, Uh, informăm că există o nouă platformă de comunicare și diseminare pe care uh, directoratul nostru general tocmai a creat-o și este în procesul de a o implementa. Această platformă, Valor, este o platformă uh, în cadrul programului eCreative Europe și permite să se facă căutări pe baza unor cuvinte cheie în acest domeniu. În noiembrie, Consiliul a adoptat de asemenea un nou plan de lucru pentru cultură, după cum știți, care include moștenirea patrimoniului cultural drept una dintre cele patru priorități pentru activitatea Uniunii Europene în domeniul culturii între 2015-2018. Planul de lucru propune două chestiuni începește politicile de patrimoniu. Primul va fi un grup de lucru care se va ocupa de guvernanța participativă pentru patrimoniul cultural, deci vor fi noi modele de management al patrimoniului cultural, cred că a fost o temă ridicată aici, și a doua, uh, capacități, training, transfer de cunoștințe în domeniul uh, protecției patrimoniului cultural. Deci aceasta va fi o platformă foarte valoroasă pentru schimbul de bune practici și de experiențe între experții și oficialii naționali care se ocupă de patrimoniul cultural, dar după cum știți, în uh, cadrul metodei deschise de coordonare, asta va implica și participarea societății civile și a unor experți din domeniul educației. Apoi, ne bucurăm să vă informăm că prin programul Creative Europe tocmai am lansat un proiect pilot care uh, promovează învățarea și, între, și comunicarea între orașe și autorități pentru a promova schimbul de bune practici în domeniul cultural, inclusiv uh, în domeniul patrimoniului cultural. Proiectul va susține schimbul de experiențe prin contacte directe la nivel de orașe, regiuni, administrații, prin vizite de studiu și le va oferi și training uh, și activități de follow-up pentru a maximiza impactul ca să se ajungă la un număr cât mai mare de uh, actori interesați prin diseminarea informației. În al treilea rând, a treia, o a treia întrebare pe tema uh, subliniată uh, în raport și anume Anul European al Patrimoniului Cultural. Uh, serviciile Comisiei salută această inițiativă și o vom discuta la momentul potrivit. Voi încheia mulțumindu-vă din nou pentru că ne-ați invitat aici și prin a spune că opiniile și comentariile care au fost făcute în această discuție ne sunt foarte utile și uh, suntem în continuare foarte interesați de acest raport privind patrimoniul cultural. Mulțumesc pentru aceste informații importante. Suntem desigur interesați în oferiți uh, actualizări cu privire la diferitele platforme și programe, pentru că unele au fost uh, abia lansate. Eu aș dori să mulțumesc tuturor pentru participarea activă la această dezbatere și am să dau acum cuvântul imediat, mulțumindu-i pentru faptul că a așteptat cu atâta răbdare domnului Catiego pentru a avea un schimb de opinii cu privire la um, stadiul uh, actual al implementării programului Europa Creativă. <coughs> Mulțumesc, doamnă președinte. Cu permisiunea noastră voi vorbi limba franceză pentru a vă prezenta stadiul uh, uh, actual al implementării programului Europa Creativă după prezentarea făcută de comisarul Navracici uh, în această dimineață. Mai întâi mă voi, uh, aș vrea să vă informez uh, despre cadrul în care noi gestionăm programul uh, Europa Creativă și după aceea vă voi uh, oferi o prezentare generală a ceea ce s-a făcut în 2014, ce urmează să facem anul acesta și anul viitor, pentru ca uh, să fiți complet informați. În prima parte a intervenției, cu permisiunea noastră, doamnă președinte, scuze, vreau să vă întrerup uh, vreau uh, să o prezint și pe doamna Rigalde uh, de la uh, Comisie. Am uitat să fac acest lucru, v-am prezentat numai pe dumneavoastră și îmi cer scuze pentru acest lucru. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Așadar, cadrul în care se face gestiunea programului Europa Creativă uh, poate fi descris în trei niveluri. Nivelul politic, cel operațional și nivel administrativ. Cadrul nostru politic cred că este foarte clar acum. Avem baza juridică a programului care a fost adoptată de legislator pe 11 decembrie 2013 și care e bine cunoscută. Avem acum planul de lucru pentru cultură 2015-2018, care a fost adoptat de Consiliu pe 25 noiembrie 2014 și uh, care este strategia culturală, de fapt, pe care o vom urma în următorii trei ani, în viitorii trei ani. Și uh, avem, în fine, uh, orientările politice care au fost comunicate anul trecut de către președintele Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei, atunci când și-a început mandatul. În scrisoarea de misiune de la comisar există două pasaje care se referă direct la gestiunea Uh, programului. Este vorba de scrisorile de misiune ale domnului comisar Navracici și ale domnului Oettinger, care este comisar pentru piața unică digitală. Uh, vreau să vă citesc un extras din aceste scrisori de misiune, foarte rapid. Scrisoarea de misiune a domnului Navracici uh, ne cere să promovăm cultura ca un catalizator al inovației, maximizând contribuția sectorului la creștere economică și locuri de muncă, în special printre tineri, promovând diversitatea culturală și ajutând sectoarele culturale europene să ajungă la noi uh, tipuri de public, folosind programul Creative Europe, Europa Creativă, cât mai bine. Și uh, scrisoarea de misiune a domnului Oettinger spune că rolul acestuia este să susțină dezvoltarea industriilor creative și uh, mass media Uh, europeană de succes și o industrie culturală de succes care să atingă noi uh, uh, tipuri de public, să se adapteze erei digitale și să se dezvolte pe piața unică digitală. Așadar, în cadrul comisiei, care și-a început lucrul în noiembrie, doi comisari trebuie să coopereze pentru gestiunea acestui program. Sigur, domnul Navracici are o responsabilitate generală de coordonare a acestuia și domnul Oettinger contribuie cu responsabilitățile sale pentru dezvoltarea industriilor creative și promovarea pieței unice digitale. Și domnul Oettinger, așa cum a reamintit domnul Navracic în această dimineață, este responsabil și pentru proiectele de revizuire a cadrului uh, aplicabil uh, problemelor legate de drepturile de autor. așadar cadrul politic în care funcționăm. Cadrul operațional acum a fost recent schimbat, după cum știți, unitatea media pe care o conduce colega mea Rifira Ricalde a fost transferată de la eh, Direcția Generală Educație Cultură la Direcția Generală Connect. Semnificația acestei schimbări este voința de a găsi o mai bună uh, aliniere între politică și program și o mai bună conexiune între subprogramul media și uh, proiectul pieței unice digitale. Asta nu înseamnă însă că programul a fost cumva scindat. El rămâne un program integrat și baza sa juridică va fi, bineînțeles, aplicată în toate componentele sale. Uh, la fel cum până în 2014 programul era gestionat de Direcția noastră Generală Educație și Cultură prin intermediul a două unități separate, acest program este acum gestionat în comisie de două unități care aparțin de două direcții generale diferite, dar întotdeauna uh, ele uh, vor rămâne în responsabilitatea Comisiei și în cadrul obiectivelor și priorităților definite de baza juridică a programului. Acum ajung la cadrul administrativ care a trebuit adaptat pentru a face uh, fața acestor schimbări. Am uh, făcut imediat aranjamente provizorii după 1 noiembrie și cele două direcții generale vizate vor încheia un memorandum de înțelegere pentru a stabili condițiile gestiunii uh, acestui program și cu permisiunea noastră, doamnă președinte, aș vrea să uh, îi las doamne Recal de sarcina de a vi-l prezenta. Așadar, mulțumesc foarte mult, dați-mi voie să continui prezentarea în engleză. Vă voi da mai multe detalii în legătură cu modul în care uh, uh, conducem acum operațiunea din punct de vedere administrativ. Din punct de vedere administrativ. Închideți, vă rog, cel microfon. Sunt prea multe microfoane deschise și cel din spate. Vă mulțumesc. Așadar, aranjamentele administrative și operaționale pe care le-am uh, creat pentru a asigura natura integrată a programului. Subprogramul media este gestionat de DigiConnect, subprogramul cultură este uh, gestionat de uh, Digi Educație și Cultură și al treilea subprogram este gestionat în comun de cele două programe. Asta nu înseamnă însă că operăm în mod izolat, nu operăm în contextul, un, contextul unui grup de lucru care se întâlnește uh, în mod uh, uh, constant, regulat și discută programele relevante. Și vă dau, o să vă dau câteva exemple. Deci ne ocupăm de pregătirea programului de lucru privind și apoi privind ședințele de comisie. De asemenea, lucrăm pe negocierile cu participanți din terțe țări, ne ocupăm de aspectele de diseminare a informației, de monitorizare a programului și de follow-up al implementării. Ne întâlnim cu colegii din agenție pentru a discuta împreună implementarea ambelor uh, uh părți ale programului și, sigur, colaborăm la pregătirea bugetului pe 2016 și, de asemenea, pe implementarea bugetului pe 2015 am dat o atenție deosebită nevoii de a păstra Uh, acest desc uh, unitar, uh, un grup unitar de oameni și, sigur, ne-am organizat anul trecut, dar și anul acesta vom avea o ședință cu toți cei care se ocupă de partea de media și partea de cultură, pentru că suntem hotărâți să păstrăm acest grup foarte unitar, pentru că acești oameni sunt foarte importanți pentru diseminarea programului și vrem să rămână un program unic. Ne vom întâlni cu toții în câteva săptămâni în contextul Berlinalei. Vă mulțumesc! Așadar, uh, acum ajungem la partea a doua a prezentării noastre și anume uh, raportul către Comisia Cultură uh, în legătură cu ceea ce am făcut de la intrarea în vigoare a programului. Și voi începe cu anul 2014, care a fost primul an. Am, ne-am confruntat imediat cu o dificultate de gestiune și de management, și anume că baza juridică a fost adoptată la sfârșitul anului 2013. Deci, gestiunea programului a început cu o întârziere de patru luni față de un an bugetar normal. În general, apelurile de propuneri se lansează la sfârșitul uh, verii ca să poată fi evaluate de către agenție. Anul acesta a trebuit să lansăm foarte rapid primele apeluri de propuneri și am uh, reușit să le lansăm pe toate înainte de sfârșitul lui 2013. Uh, cu prețul unor acrobații administrative de care vă voi scuti. A trebuit de asemenea să pregătim foarte rapid uh, programul de lucru 2015. Din uh, primele luni de aplicare a programului a trebuit deja să pregătim programul de muncă, programul de lucru 2015 din motive legate de calendar, ceea ce ne-a privat de o utilizare a experienței din primul an al doilea an. Aceasta a fost o constrângere de management. Primul comitet al programului s-a ținut în martie 2014 și în principal am abordat programul de lucru și problema descului. Așa cum o spunea Lucia, uh, unificarea descului s-a uh, produs uh, fără probleme. Mai sunt unele chestiuni care rămân de reglat, dar managementul este unul cât se poate de eficient în majoritatea statelor membre. Vreau să insist asupra faptului că toate selecțiile noastre s-au făcut în termenele prevăzute, ceea ce e important pentru sectorul cultural și creativ, care dorea să con- poată continua să beneficieze de finanțarea Uniunii Europene. Deci n-am avut discontinuități prea mari, am reușit să uh, respectăm termenele limită și datorită uh, muncii excelente a agenției executive am putut să păstrăm standardele de bună gestiune care sunt foarte importante pentru toate programele uh, Comisiei. Programul Europa Creativă este, după părerea noastră, unul care are risc foarte mic de fraudă sau de proastă gestiune. Este un program de cultură și media pe care am vrut uh, neapărat să-l conservăm. În fine, în 2014 am utilizat relativ puțin uh, uh, anvelopa transsectorială, uh, dincolo de structuri cum ar fi descul și de susținerea uh, unei conferințe și a unei comunicări din cauza incertitudinilor privind bugetul pe 2015, care au apărut în primăvara lui 2014, doamnă președinte, cu siguranță vă amintiți de această chestiune, exista perspectiva unei reduceri a creditelor de angajament pentru acest program și, prin urmare, am preferat să uh, nu riscăm și să repartizăm sumele restante pe uh, dosarul transsectorial pentru a menține continuitatea subvențiilor. Reamintesc că evoluția programului este, din păcate, foarte dezechilibrată. În timp ce în 2013 Culturi plus Media reprezentau 186 de milioane, în 2014 Europa Creativă nu beneficiază decât de 179 de milioane. Și anul acesta suntem chiar sub acest nivel, înainte să creștem din nou în 2016, când vom avea 196 de milioane de euro. Deci e un profil care nu e foarte favorabil unei gestiuni flexibile a acțiunilor noastre. În fine, în 2014 am lansat acțiuni de comunicare foarte intense. Numeroase acțiuni de prezentare au avut loc în uh, diferite state membre. Am definit o identitate vizuală a programului, am uh, refăcut uh, site-ul de internet al programului și am lansat chiar și o pagină Facebook care acum are mai mult de 15.000 de uh, prieteni. Cum spunea Erminia mai devreme, am uh, pus în producție recent un instrument de diseminare care se numește Valor, care este operațional și la care puteți avea acces de pe pagina noastră de internet și care permite uh, să aveți o imagine asupra tuturor proiectelor finanțate de programul Europa Creativă. Așadar, primul an de gestionare a programului nu a fost unul perfect, dar, după părerea noastră, în general a fost totuși satisfăcător dacă ne gândim la faptul că apelurile de propuneri au fost lansate abia în decembrie și dacă ne gândim la volumul de inovare și de schimbare care a fost introdus de noua bază juridică. Două noi priorități esențiale au fost uh, realizate, și anume păstrarea uh, termenelor limită, respectarea termenelor limită și calitatea proiectelor. N-am făcut niciun fel de rabat la calitate. Totuși, rămân de făcut unele îmbunătățiri. Trebuie să lucrăm mai mult la claritatea orientărilor programului și linilor directoare, pentru că uh, uneori uh, cei care au propus proiectele au considerat uh, insuficient de clare. Trebuie să ne uităm la rolul experților în evaluarea proiectelor și la metodele lor de lucru. Trebuie să clarificăm rolul descului în uh, promovarea programului, asta e foarte important. Și trebuie să îmbunătățim transparența în comunicarea rezultatelor selecțiilor acesta e un obiectiv esențial pentru promovarea programului și, în fine, așa cum a subliniat în această dimineață doamna Ward, trebuie, într-o oarecare măsură, să reechilibrăm proiectele de cooperare între marile proiecte și micile proiecte și ăsta este un lucru la care am dorit să ajungem chiar anul acesta. Acum trec foarte rapid peste anul 2015 ca să completez informația de la Comisie vom avea un comitet uh, de program unic, un, uh, o întâlnire pe 28 aprilie așadar, care va adopta programul de lucru pe 2016. Vom ameliora metodele de selecție împreună cu agenția executivă pe baza experiențelor pe care le-am uh, acumulat deja în 2014. Vom implementa acțiuni inovatoare în cadrul dosarului transsectorial Vom organiza uh, Forumul Culturii, care se ține odată la 2 ani și care este un uh, efort comun între cele două direcții uh, generale ale Comisiei și vom lansa apelurile de propuneri, dar de data aceasta va fi un calendar obișnuit. Deci vom lansa aceste apeluri în, ia, în vară, mă scuzați, și nu la sfârșitul anului. Și, nu în ultimul rând, vom începe negocierile privind instrumentul de garantare Uh, Digi Connect se va ocupa de acesta și cu permisiunea noastră o să-i dau din nou cuvântul Lucy. Mulțumesc. Uh, foarte pe scurt, uh, după cum știți, obiectivul sector, sectorul cultural, garanție, facilității de garantare în sectorul cultural este să îmbunătățească finanțarea și întărirea capacității financiare a IMM-urilor care operează în sectorul cultural și creativ. Prin aceste măsuri, avem obiectivul de a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor care uh, operează în acest uh, domeniu. Un uh, element nou care aduce valoare adăugată este includerea uh, schemei de creare uh, de capacitate suplimentară menită să permită băncilor să înțeleagă mai bine valoarea intangibilă a, IMM, a activelor IMM-urilor care operează în acest domeniu și care sunt foarte valoroase. Uh, facilitatea de garantare financiară va avea, sperăm, un buget de aproximativ 121 de milioane de euro între 2016 și 2020 și ne așteptăm de un efect de levier de aproximativ 5,7. Asta ce înseamnă? Ne așteptăm ca banii care vor fi disponibili în total să ajungă la 70 de milioane de euro, ceea ce este o cifră substanțială. Deci, negocierile formale, oficiale cu Fondul European de Investiții, care a primit responsabilitatea de a implementa acest instrument financiar, nu au început încă. Totuși, munca pregătitoare, discuțiile pregătitoare au deja loc într-un mod foarte intens. Așadar, intenția noastră este să pornim uh, oficial negocierile în martie și Sperăm să le încheiem înainte de vacanța de vară, dacă totul merge bine. Asta ne va permite să pornim deja schema de creștere a capacității în a doua jumătate a lui 2015 și să începem implementarea schemei în 2016. Uh, și voi încheia prezentarea noastră generală cu o câteva idei rapide despre anul 2016, când instrumentul de garanție financiară va intra în vigoare, așa cum a spus Lucia. În vară va fi al treilea pachet de apeluri de propuneri care va fi lansat de comisie. De asemenea, în acest an 2016 sperăm va avea loc primul forum uh, al cinematografiei, care este o inițiativă a Comisiei și care acum e în sarcina portofoliului DigiConnect și care ar putea să aibă loc, cum spuneam, în, deja în 2016, pe baza comunicării de anul trecut a Comisiei. Și, în fine, în 2016 vom începe să pregătim uh, revizuirea la jumătate de mandat a programului, pentru că articolul 18 din baza juridică ne obligă să oferim uh, această evaluare Consiliului și Parlamentului înainte de 31 decembrie 2017 și e o acțiune care ne va cere ceva timp. Deci cred că o să începem din 2016 să pregătim această evaluare. Iată, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați, ceea ce doream să vă spunem și evident suntem la dispoziția noastră pentru întrebările pe care doriți să ne le puneți. Grazie per questa shared presentation. Mulțumesc pentru această scurtă prezentare. Voi da imediat uh, cuvântul colegilor care s-au înscris, însă vreau să mă adaug ceva. Înțeleg uh, că această întârziere în demarare se datorează noi organizări a activităților uh, pregătitoare datorată noi structuri ai Comisiei și vrem să vă întreb dacă răspunderea coordonării programului rămâne la DG la care de fapt dintre direcțiile generale rămâne uh, răspunderea coordonării dacă se transmite la DG Connect eventual și în ceea ce privește a doua rundă, cererea pe care ați lansat-o uh, se referă la sfârșitul anului 2014, deci sunteți încă în așteptare. Probabil că ați primit deja anumite proiecte. Vrem să vă întreb dacă puteți să ne furnizați câteva informații și pe fond, cum a funcționat prezentarea proiectelor, uh, care este distribuirea între diferitele capitole de cheltuieli. Deci ne-ar interesa și câteva informații concrete, poate în uh, a doua replică a dumneavoastră. Mm, acum doamna Trupel și apoi domnul Diaconu. Uh, thank you, Silvia. Mulțumesc, Silvia. Ai conturat deja unele chestiuni, dar aș vrea reveni la unele chestiuni mai uh, enunțate mai devreme. Evident, pentru anul acesta sunt selectate mai puține programe de cooperare decât în programul de acțiune pentru anul trecut și aș vrea să știu din partea Comisiei de ce. Apoi vorbeați despre simplificarea eh, procedurilor și a documentelor. Întrebarea mea este simplificare pentru cine? Pentru că, cu certitudine, pentru beneficiarul potențial eh, nu, nu apare această eh, simplificare. Toți benefici, potențiali beneficiari cu care am stat eu de vorbă se plâng de tot mai multă birocrație și asta îi îndepărtează de la aceste programe. Deci, ce prevedeți pentru a ajunge la o simplificare adevărată, la o uh, reformare mai prietenoasă cu utilizatorul, dacă pot să spun așa? Și apoi, în ce privește proiectele de mici uh, dimensiuni, care până la urmă reprezintă coloana vertebrală a activităților culturale în Europa, cum puteți să asigurați o egală participare a tuturor statelor membre și cum asigurați echilibrul între acestea? În ce privește uh, eligibilitatea festivalurilor, uh, puteți să ne dați niște cifre? Și, uh, de asemenea, cum uh, selectați experții pentru juriile mass media? Vorbeați despre programul pentru 2016 și despre selectarea intermediarilor financiari pentru programul de activitate de anul viitor. Care va fi direcția generală competentă de asemenea? În ce privește comunicarea, um, există DGEAC și alte direcții care uh, publică informații divermence și asta nu prea și asta în limba engleză, ceea ce nu prea ajută pe aceia care nu cunosc această limbă. Deci aici și aici doresc niște lămuriri. Mulțumesc. Mulțumesc, Helga, pentru aceste întrebări foarte precise și mai e domnul Diaconu care dorește să intervine, Nu știu dacă mai este și altcineva. Vă rog. Mulțumesc. Vreau doar să închid o paranteză, în sensul că acest schimb de opinii pe patrimoniu cultural a vrut în capul meu, în dorința mea, a fost să fie o mică provocare către dumneavoastră, știind foarte limpede că e un subiect de maxim interes rezultatul a fost că m ați provocat dumneavoastră pe mine dovadă că mă doare mâna rău de tot decât a trebuit să scriu și să îmi notez tot ce mi ați sugerat lucruri foarte interesante și o să îmi permit să vă rog să îmi dați voie ca așa cum spuneam la începutul comunicării să vă contactez cabinetele ca să ne putem vedea concret și să detaliem toate sugestiile puse propuse astăzi. mulțumesc. Era una comunicazione di servizio, come vengono chiamate. Sì, eh, pot- Era o notă de informare, <laughs> am putea spune. Dacă nu mai sunt și alți colegi, am să adaug și eu câteva întrebări specifice. În primul rând, pentru diferitele domenii ale cererii de lansare proiecte. Dacă a existat o corelare între previziunile de buget și care au fost efectiv cererile primite. Și în al doilea rând, legându-mă de întrebarea doamnei Trupel, care sunt modalitățile de selectare? Am fost informați, dar e bine că primim acum și un răspuns oficial, că s-a schimbat modalitatea de implicare a experților care urmează să aprobe proiectele și că nu se va face în uh, grup, ci oarecum online, două, trei persoane care se constituie într-un fel de grup de experți și că ar uh, lucra oarecum solitar fiecare dintre ei. Și vreau să știu dacă dacă am înțeles bine, dacă considerați că acest sistem uh, va fi mai eficient sau dacă, la urma urmei, nu va oferi posibilitatea unui dialog în uh, verificarea și analizarea acestor proiecte. Și apoi, în ceea ce privește noul instrument uh, financiar, vreau să înțeleg dacă din partea dumneavoastră voastră au existat uh, măsuri și de sensibilizare vis-a-vis -vis de băncile naționale pentru ca acestea să participe și să înțeleagă că este vorba de o mare oportunitate. Și în ultim punct, în cadrul Europei Creatoare, am uh, identificat un, punct, ce anume faptul că Comisia își propune ca până în iunie 2015 să efectueze un studiu de fezabilitate asupra indicatorilor culturali și aș fi dorit să știu în ce stadiu se află acest studiu de fezabilitate. Mulțumesc! Prego, nu, no, de tu prego. Vă rog, uh, nu am spus că aveți cuvântul. I will switch to English. Mulțumesc, doamna președinte. Voi trece pe engleză pentru că am documente cu date care sunt scrise în engleză. Poate să încep prin a vă da uh, câteva informații suplimentare privind numărul de proiecte finanțate în 2014, în prima rundă de uh, apeluri pentru propuneri. Um, ne-am concentrat uh, în special pe programele culturale, dar să vă dau indicații și de, pentru programele de media. E dificil să faci uh, distinție clară. Uh, programele culturale sunt în patru tipuri, proiecte de cooperare. Am primit 411 aplicații, uh, un număr foarte mare așadar, din care am finanțat 58 de proiecte de cooperare 21 proiecte mari și 37 proiecte mai mici. Pentru o sumă totală de 14 milioane de euro, cam 14 milioane de euro. Deci asta poate fi un pic mai puțin decât anul uh, anterior, dar mi mintesc că programul uh, avea mai puțin bani din cauza acestei curbe pe care am menționat-o. Deci pentru programe de cooperare credem că avem un echilibru relativ satisfăcător pe sectoare, țări și avem aici uh, informații care spun că peste 400 de organizații culturale și creative participă în aceste programe selecționate. Uh, adică, iarăși, destul de mult. A doua tendință, a doua, a doilea domeniu, rețele. Aici am primit 58 de aplicații și am finanțat 22 de proiecte pentru o sumă, o, total, o sumă de aproximativ 4,4 milioane de euro. Aceste rețele uh, aduc la oaltă numai puțin de 330 de membri. Deci uh, există un efect de pârghie foarte important, un efect de multiplicare foarte important pentru finanțarea dată acestor rețele. Aici cred că acoperirea geografică nu e așa bună ca la proiectele de cooperare. Un mare număr de rețele sunt din Belgia, da, cred că e și un efect structural, pentru că rețelele tind să se concentreze cât mai aproape de instituțiile europene, ca să obțină informații mai ușor. Există un adevărat grad, un oarecare grad de uh, renoire al acestor rețele față de rețelele obișnuite pe care le finanțăm, dar există și un grad de continuitate, pentru că e dificil să schimbi lucrurile de la un an la următorul. Deci, în general, credem că echilibrul este respectat. În ce privește traducerile literale, care sunt al treilea domeniu, am primit 360 de aplicații și am selecționat 74 de proiecte pentru o sumă totală de 3,5 milioane de euro, care e mult mai mult decât ce făceam în trecut. Cred că în 2013 era 2,6 milioane, deci o creștere mare la finanțarea traducerilor. Și, în fine, al patrulea domeniu, platformele. E domeniul cel mai inovator pentru că el nu exista în cadrul programului Culture. Aici ne bucurăm să, ne-am bucurat să vedem că am primit 24 de aplicații din care am finanțat 5 platforme. 5 platforme cu o sumă de 2,2 milioane de euro. Și ce e foarte satisfăcător aici? În primul rând, diversitatea propunerilor pe sectoare și țări avem 26 de țări reprezentate în platformele acestea și faptul că uh, managerii de proiect au înțeles uh, noua schemă, au înțeles că trebuie să aducă la oaltă artiști care să-și prezinte produsele cât mai bine, produsele artistice. Așadar, a mers foarte bine și vrem să avem un nou, un nou apel de oferte anul acesta, pentru că mi se pare că această modalitate de lucru e foarte promițătoare. Pe media, nu știu dacă colega mea vrea să spună ceva. Eu m-am, da, oricum m-am uh, ocupat de media în 2014, deci poate nu va obiecta dacă voi continua. Există un grad mare de automatizare în, uh, de uh, scheme automate de distribuție și dezvoltare. Așadar, pentru dezvoltare, distribuție, acces la piețe și festivaluri, uh, Uh, cred că aici continuitatea a prevalat. Dar am avut și scheme noi uh, care au fost introduse pentru media. Prima, dezvoltarea publicului și, să fiu sincer, nu a produs rezultate excelente în primul an. Probabil pentru că conceptul n-a fost destul de clar stabilit în orientări și ăsta e un lucru pe care trebuie să-l îmbunătățim uh, anul acesta și înțeleg că asta se întâmplă. Avem de asemenea o nouă schemă privind distribuția online, deci noi forme de distribuție. A început în septembrie, deci evaluarea este în curs și am avut o nouă schemă pentru jocurile video pentru prima dată care a avut uh, care s-a bucurat de un interes enorm din partea sectorului se pare că acest sector e foarte interesat de programul nostru. Și în fine, în fine am uh, avut a trebuit să revizuim modul în care lucrăm uh, pe rețeaua cinematografică cu partenerul nostru istoric, Europa Cinema, și poate Lucia va explica intențiile Comisiei pentru această rețea foarte mare. Mulțumesc. Înainte de a trece la un caz specific, aș vrea să vă dau niște cifre generale. Așa cum a spus Michel, a existat un grad foarte mare de continuitate chiar și în procedurile de selecție pe partea de media a programului. Dar vreau să vă dau câteva procente generale pentru alocările din 2014. Așadar, veți vedea că activitățile de training au primit cam 7% din bugetul alocat în 2014, dezvoltarea 19%, uh, producția de seriale TV și finanțarea coproducției internaționale cam 12%, deci vedeți că majoritatea banilor merg către postproducție, promovare, distribuție și acces la piețe. Distribuția ia aproximativ 46% din bugetul general și uh, distribuția automată și uh, se, selectiv iau era și o sumă importantă. Uh, rețeaua cinematografică europeană este un stakeholder foarte important și am avut discuții regulate, mai ales ca să încercăm să creștem Uh, distribuția și uh, accesul uh, operelor în Uniunea Europeană, mai ales în acele țări în care, din nefericire, există o puține cinematografe și circulație mai dificilă. Deci discutăm cu ei să vedem care sunt modurile inovatoare prin care ne putem asigura că, mai ales în Europa de Est și Europa de Sud, putem avea un acces bun la aceste produse independente, produse cinematografice independente de mare calitate. Și cred că mă voi opri aici. În ce privește celelalte întrebări, doamna Trupel a întrebat de ce sunt mai puține proiecte de cooperare, pur și simplu pentru că, sunt, uh, pentru că e un buget mai mic. Deci e o legătură directă între finanțarea pe care o putem acorda proiectelor de cooperare și mijloacele bugetare care sunt atribuite programului. Și cum spuneam, e un uh, lucru care se va îmbunătăți în 2016, vom putea să îmbunătățim și să finanțăm mai multe proiecte de comunicare. Doamna Trupel, de asemenea, a reamintit că gestiunea programului uh, e destul de dificilă și birocratică. Trebuie să recunosc din nefericire că așa stau lucrurile. Eforturile noastre de simplificare uh, nu au dat uh, roade în întregime. Acum, utilizarea formularelor electronice e un lucru care n-a fost uh, asimilat total de cei care au propus proiecte. De altfel, uh, n-am folosit sume forfetare decât în anumite cazuri și n-am avut feedback-ul autorilor de proiecte din acest punct de vedere. Regret și eu că n-am putut simplifica mai mult gestiunea programului Acestea fiind zise, este totuși o consecință a nevoii de a asigura un nivel înalt de bună gestiune și de, de siguranță pentru acest program. Și nu știu cum să rezolvăm această contradicție. Dacă facem mai ușor uh, uh, gestiunea programului, uh, riscăm să scădem calitatea gestiunii. Pe de altă parte, există și problema, preocuparea aceasta pentru siguranță. Deci, dar înțeleg uh, și sunt conștient de problema pe care ați indicat-o. În ce privește site-urile web, uh, a existat o muncă de uh, îmbunătățirea siturilor internet consacrate programului și continuăm să facem eforturi pentru a avea website-uri coerente și bine articulate am uh, colaborat cu DigiConnect pentru ca cele două subprograme să facă obiectul uh, unei comunicări cât mai coerente. Începește întrebarea legată de experți. Doamnă președinte, cu permisiunea noastră o să-l las pe colegul meu care Bartac să vă dea un răspuns mai precis, iar în ce privește instrumentele financiare și băncile centrale, o să răspundă Lucia Regal de la această întrebare. Uh, hello, good evening. Um, on the, yes, you know... Bună seara. După cum știți, uh, selecția uh, candidaturilor uh, pentru Creative Europe se face sub supravegherea agenției de executive de către niște experți independenți cei mai mulți experți uh, lucrează de la distanță, nu, mai, nu le mai cerem să vină la Bruxelles să examineze aici proiectele, dar astfel uh, reușim să oferim o evaluare, să realizăm o evaluare de către doi uh, experți independenți care uh, apoi sunt puși în contact și care găsesc un numitor comun. Atunci când există o diferențe substanțiale între opiniile uh, celor doi evaluatori experți, atunci se solicită intervenția unui al treilea expert, iar cel de-al treilea expert propune un uh, consens cu privire la uh, punctele care erau divergente. În plus, uh, învățând din lecțiile anului 2014, în 2015 vom începe să lucrăm cu un grup de experți specializați care urmează să evalueze acele proiecte care se află undeva pe muche Adică în funcție de banii pe care îi avem la dispoziție într-un moment sau altul, trebuie să decidem care dintre proiectele de cooperare poate fi uh, uh selectat, poate fi promovat atunci când sunt mai multe eligibile și uh, totuși resursele uh, sunt uh, limitate. Aceste proiecte din această zonă uh, gri oarecum uh, sunt reevaluate și sub raportul priorităților politice ale programului, dar și sub raportul, de pildă, al distribuției și echilibrului geografic sau al echilibrului între diferite subsectoare din domeniul cultural. Și atunci, această evaluare uh, va, fi, uh, va face recomandări coordonatorilor uh, programului și ultima decizie este luată apoi în uh, cadrul agenției executive. Sper că ați înțeles acum mai bine cum anume lucrăm acum începând din 2015. Mulțumesc! Și aș dori să mai răspund la cele două întrebări suplimentare care au fost formulate una din partea doamnei Triupel în legătură cu festivalurile și eligibilitatea festivalurilor. Pentru susținerea festivalului am primit în total 316 candidaturi din 33 de state. Am selectat în total 88 de festivaluri din 25 uh, țări. Astfel am avut un echilibru foarte bun între festivaluri cu importanță globală, festivaluri de documentare, de filme scurte de, și așa mai departe. Uh, calitatea eh, propunerilor a fost eh, foarte ridicată, trebuie să spun, și proiectele selectate ehm, au, ehm, eh, proiectelor selectate li s-a cerut să aibă un, un, un mecanism foarte robust, robust de dezvoltare a audienței pentru a asigura continuitatea. Adică Eh, unele festivaluri eh, tradiționale poate nu au acordat suficientă atenție acestui aspect în trecut, dar a trebuit să eh, o facă de acum. Doamna Triple, câte festivaluri ați selectat? Am selectat 88 de festivaluri din 25 de țări. Iar în ce privește uh, întrebarea doamnei Costa în legătură cu selectarea intermediarilor uh, Uh, financiare. Uh, selectarea va fi făcută în, în temeiul acordului de delegare de, uh, de către Banca Europeană pentru Dezvoltare. Fondul, Fondul European pentru Investiții, îmi pare rău. Um, acesta va fi forul competent care va ține cont de toate criteriile din temeiul juridic dar există uh, un uh, acord de delegare cu Fondul European pentru de Investiții care uh, guvernează până la urmă activitatea. Dacă permiteți doar două întrebări suplimentare. În ceea ce privește subtitrarea și dublajul Vreau să știu dacă a existat evoluție aici, pentru că um, am făcut și un proiect uh, pilot în baza premiului Lux. Iar în ceea ce privește relațiile cu statele terțe, știm că nu mai există Media Mundus, dar am uh, ținut deschisă posibilitatea de cooperare cu statele terțe care sunt țări europene în sens mai larg. Vreau să știu dacă au fost uh, deja încheiate astfel de acorduri, pentru că erau prevăzute acorduri cu fonduri uh, suplimentare. Vreau să știu dacă uh, pentru aceste state terțe s-a făcut deja ceva, pentru că era încă în faza de definire. So, So there, there are indeed... Așadar, există într-adevăr posibilități de, posibilități de cooperare cu state terțe, finanțarea coproducțiilor internaționale este un bun exemplu în acest sens. Încerc uh, să găsesc informațiile pertinente. și partea de formare este iarăși un exemplu bun. Încerc să găsesc informațiile cu privire la coproducțiile internaționale selectate, pentru că cred că sunt informații relevante în acest context. Perhaps, uh, perhaps I could give you very briefly. Poate îmi permiteți uh, mie să vă ofer uh, câteva informații cu privire la participarea în ansamblu a statelor terțe în programul Europa Creatoare. După cum știți, temeiul juridic stipulează participarea statelor în afara UE și am deschis programul de la bun început și pentru aceste țări. De la bun început uh, au participat țările EFTA, așa cum fac în majoritatea programelor europene, de asemenea marea majoritate a țărilor candidate și a țărilor care încă nu au statutul de candidat uh, din Balcani. Uh, cu Elveția totul e blocat, în momentul de față se negociază cu Elveția, dar în momentul de față nu am fost în măsură să deschidem programul pentru ei și avem o amânare cu Turcia din motive de contribuție financiară, care au fost însă rezolvate. Prin urmare, Turcia participă începând cu 1 ianuarie 2015. Majoritatea acestor programe participă pe deplin în programul sau în subprogramul cultură, dar nu și în subprogramul media, pentru că încă nu și-au aliniat legislația în domeniul audiovizualului, ceea ce reprezintă o condiție prealabilă pentru participarea de plină la acest program. În plus, au mai existat uh, solicitări din partea unui număr de trei țări din vecinătatea estică și am finalizat negocierile cu Ucraina, Moldova și Georgia. Și aceste trei țări participă și în programul Subcultură, începând cu 2015. și-au manifestat uh, interesul și câteva țări din parteneriatul sudic, însă nu avem evoluții recente. Cam acesta este situația în momentul de față. Acum revenind la posibilitățile de cooperare cu state terțe pentru fondul de coproducție internațională este un fond care permite susținerea financiară coproducțiilor internaționale. Au fost uh, cinci astfel de proiecte selectate, vor fi implementate începând cu acest an. Programul uh, Media Mundus s-a realizat prin partea de formare și acces la piețe. Pe partea de formare, rezultatele au fost dezamăgitoare datorită numărului limitat de beneficiari de la nivel internațional, e vorba doar de patru. Iar în ceea ce privește accesul la piețe, integrarea programului Media Mundu s-a dus la un nivel crescut de cerere, dar proiectele susținute prin Media Mundus anterior uh, nu s-au clasificat uh, prea bine în această rundă. Deci, uh, acesta a fost motivul pentru un număr scăzut de proiecte care au fost preluate și în acest cadru nou. Și în final, pe partea de subtitrare, uh, vreau să spun că sunt costuri uh, eligibile prin mecanismul de distribuție, pentru că este extrem de important și de aceea a fost uh, preluat ca parte a mecanismului de distribuție. E solo una risposta, ancora aspetto perlomeno non so se nu știu dacă ceilalți colegi sunt satisfăcuți, pe mine m-ați convins, dar a mai răm- a mai rămas întrebarea cu indicatorii culturali, care pentru noi sunt foarte importanți. Vreau să știu dacă um, e în curs de realizare acest studiu de fezabilitate, dacă se fac deja o licitație. Da, este o activitate care deja a început, care nu e simplă, așa cum uh, vă amintiți, doamnă președinte, dar uh, pe care trebuie neapărat să o ducem la bun sfârșit pentru a putea avea evaluarea de la jumătate de mandat din 2016-2017. Deci este o chestiune care continuă. Aș vrea să adaug doar că uh, această zonă de indicatori, uh, aici, pe această zonă dorim să lucrăm uh, în strânsă legătură, pentru că, în special, Uh, când e vorba de industrie culturale și creative, trebuie să colaborăm pentru a avea un set cât mai uh, corect de indicatori și care să aibă cât mai mult sens. Mulțumesc, însă trimiterea mea a fost foarte precisă pentru că se referea la punctul prevăzut pentru studiul de fezabilitate care ar fi urmat să fie prezentat în iunie 2015, ceea ce oare e ceva diferit de ceea ce face deja observatorul cu privire la audiovizual. Iar în ceea ce privește activitățile creatoare, cred că acest lucru revine ge Cultură și vrem să știu cum se desfășoară această activitate, pentru că iunie 2015 este termenul limită. Da, va fi efectiv gata în iunie 2015. E o știre foarte bună și cu această știre foarte bună uh, aș zice că vă mulțumim foarte mult uh, experților de la Comisia Europeană pentru contribuție și pentru că cred că a fost o informare foarte utilă pentru noi și foarte importantă și o ocazie de a aprofunda informațiile și sper că uh, Așa cum ne-a invitat domnul comisar, vom putea face și o vizită comună la agenția executivă, pentru că este un program pe care îl apreciem mult și sperăm uh, de asemenea că cele două direcții generale vor putea colabora foarte bine pentru a nu fragmenta programul. Mulțumesc colegilor pentru această reuniune extrem de lungă și extenuantă. Ne aflăm aici de ieri după amiază. Mulțumesc și secretariatului care a fost de mare ajutor și noi ne revedem la reuniunea viitoare și, și cu siguranță la prima plenară. Mulțumesc încă o dată!